Monti, problema subsidiarității. Aș vrea să știu dacă este în sală doamna Geringer de Odenberg. Dacă nu, putem trece la punctul 30. Doamna Galo, aveți cuvântul. Merci, Mulțumesc, domnule președinte pentru aceia dintre colegii mei care nu au fost foarte atenți la primul schimb de opinii, vă amintesc că dreptul de suită este un drept inalienabil uh, de la remunerare a uh, unui autor uh, a unei opere de artă la revânzarea operei respective. Anumite state membre, precum Regatul Unit, care um, are primul loc al pieței artei în Europa, Uh, nu au uh, introdus uh, dreptul de suită până la 1 ianuarie 2012. Alte state, precum Austria, Olanda și Irlanda, au beneficiat de această perioadă de tranziție. La 14 decembrie 2011, Comisia Europeană a publicat un raport privind punerea în aplicare și efectele directivei 2001 84, uh, referitoare la dreptul de suită. Concluziile acest raport uh, spun că pentru, chiar și pentru licitațiile artiștilor în viață, cât și pentru licitațiile uh, realizate de moștenitori, aceste drepturi nu au fost afectate de intrarea în vigoare și înființarea și aplicarea dreptului de suită. Pentru raportul meu, eu am um, consultat ultimele um, um, cifre de afaceri ale pieței de artă pentru a analiza tendințele și pentru a vedea dacă există o diferență între statele care aplică dreptul de suită și cele care nu îl aplică. Prima concluzie la care am ajuns a fost că piața de artă merge foarte bine în ciuda crizei, deoarece anul 2011 reprezintă un an record cu 11,57 de miliarde de euro um, rezultatele vânzării. În Europa, nivelul vânzărilor a crescut atât în Regatul Unit, care nu aplica dreptul de suită la momentul respectiv, la fel de mult ca în Franța și în uh, Germania. A doua constatare a fost că tendința uh, reprezintă o schimbare a centrului de gravitate a uh, uh artei din Statele Unite în uh, Europa către statele și, uh, și Europa către statele în curs de dezvoltare și în special China. În China evoluția a fost extraordinară. China reprezenta 6% din piața artei în 2006, iar acum, în de fapt în 2011, deține 23% din piața artei. Cu toate acestea, nu putem uh, acuza dreptul de uh, suită ca fiind vinovat de această tendință. Nu o putem face din două motive. În primul rând, pentru că Statele Unite și Regatul Unit nu aplică dreptul de suită și, în al doilea rând, avântul pieței chineze se datorează și globalizării și apariției de noi colecționari. Trebuie de asemenea să precizăm că piața chineză se limitează la momentul de față la artiștii locali. E vorba de o piață locală în totalitate care um, se limitează la uh, China și la chinezi. După această analiză obiectivă a datelor uh, referitoare la piața artei, putem trage concluzia că din 2001 nu uh, s-au înregistrat evoluții, nici pozitive, nici negative, dar în special nu există consecințe negative și, prin urmare, ar trebui să avem în vedere să introducem dispoziții echilibrate care să permită o aplicare echilibrată a acestei directive, pentru că au, crescu- au scăzut um, ratele aplicabile. Uh, impozitele aplicabile și uh, limitarea, uh, plafonul este fixat la uh, 12.500 de euro. Vă amintesc că micile vânzări sunt excluse din această cifră și după ultimele expoziții importante, scutirea um, um există o scutire de taxe la prima revânzare pentru primul cumpărător. Trebuie să ne gândim că atât Statele Unite cât și China se gândesc la posibilitatea introducerii unui drept de suită. Pentru că știm uh, cu toții că în artele plastice și picturale trebuie adesea ca artistul să aștepte foarte mult înainte să înceapă să um, câștige din arta sa. Aceasta este o um, concluzie generală și trebuie să ținem cont de ea. Statele despre care am vorbit și nici Regatul Unit nu au pus uh, în aplicare această directivă până în uh, până la 1 ianuarie 2012. Cred că avem nevoie de o perioadă care, de timp care să treacă pentru a putea trage concluzii și pentru a putea studia cu adevărat efectele pe care le are această directivă din 2001. Comisia Europeană a propus anul 2014 pentru reevaluarea directivei. Eu uh, cer în uh, avizul meu să se examineze pertinența ratelor aplicabile și categoriile de beneficiari. Pentru că există și uh, posesorii, de, decentorii de galerii de artă și așa mai departe. Cam atât despre acest raport al meu. Uh, termenul limită pentru depunerea amendamentelor pe care o propun eu este 7 septembrie. Ascult cu interes intervențiile colegilor mei pe această temă și vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna Taylor, aveți cuvântul. În primul rând vreau să mulțumesc doamnei Galo pentru un raport foarte concis și să confirm ceea ce spune dânsa în raport. Acest uh, această măsură, această directivă nu a avut un impact uh, major asupra uh, pieței, și a uh, venit în sprijinul artiștilor. De, aceea, de asemenea, sprijin propunerea Comisiei de a evalua impactul acestei directive în 2014. Așa cum a explicat și doamna Galo, e foarte important ca Comisia să asigure o strategie globală pentru drepturile suită. Și încă ceva legat de punctul 15 al raportului doamnei Galo, Comisia ar trebui să reevalueze plafoanele și uh, ratele aplicabile ale sumelor despre care vorbim. Mulțumim. Cred că... A, ah, doamna Galo, doriți să mai spuneți ceva, vă rog. Da, constat că este o chestiune care pasionează pe colegii mei. Nu vreau să insist prea mult, dar voi asculta cu atenție tot ceea ce îmi veți uh, transmite. Bun, deci raportul se va mai îmbogăți cu amendamente pe uh, 7 9 septembrie vom mai discuta. Acum, pentru că a venit doamna Göringer, eh, o să-i dau cuvântul cu privire la raportul său. Da, avem de a face cu principiul uh, subsidiarității. Pe 21 martie anul acesta a adoptat o propunere de regulament al Consiliului privind punerea în aplicare a, privind exercitarea dreptului de a desfășura acțiuni colective în cadrul libertății de stabilire și a libertății de a presta servicii. Acest uh, regulament a fost uh, aprobat pe baza unui articol din uh, tratat care constituie temeiul juridic și conform cel de la protocol al tratatului de la Lisabona, Parlamentul poate să revizuiască legislația respectivă și să adopte o decizie dacă consideră că documentul nu este conform principiului subsidiarității. Dacă un, o parte terță, de exemplu un Parlament Național, se exprimă în acest sens, atunci actul trebuie revizuit, retras și uh, revizuit, amendat. Asta este procedura cartonașului galben de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Este prima dată când aplicăm această procedură a cartonașului galben, deci iată avem o, un precedent, creăm acum un precedent. Procedura este extrem de simplă pentru că majoritatea parlamentelor naționale s-au exprimat în aceeași direcție. Atunci Parlamentul uh, și Consiliul pot să consideră că propunerea legislativă a Comisiei adică pot judeca dacă această propunere respectă principiul subsidiarității. Dacă se constată că nu e cazul, atunci se poate lansa procedura cartonașului roșu. Data finală termenul de 8 eh, săptămâni pentru semnalarea acestui eh, nerespectare a subsidiarității se apropie de sfârșit, iar eh, Colegiul Comisarilor trebuie să confirme acest aviz al Parlamentului într-o reuniune ulterioară. Comisia, pe de altă parte, poate să procedeze la o revizuire a acestui act și să decidă să retragă propunerea. Oricum trebuie să motiveze această decizie. Până acum n-am primit niciun răspuns din partea Comisiei Europene. Regula 38A din uh, statutul Parlamentului definește tocmai această situație în care nu se respectă principiul subsidiarității. E vorba de cazul unui act prezentat pe baza unui uh, document prezentat pe uh, baza articolului 78 din uh, Tratatul de la Lisabona. În această situație, noi trebuie să așteptăm decizia Comisiei pentru a vedea cum tratăm propunerea date fiind obiecțiile formulate pe marginea documentului și litigiile pe care le, cărora le pare la naștere în statele membre, ne putem întreba dacă acest act este sau nu în conformitate cu principiul subsidiarității, dar trebuie să așteptăm să facă comisia prin primul pas pentru a vedea care sunt justificările. Probabil că la următoarea reuniune a comisiei noastre vom avea acest document, el va fi disponibil. Pentru moment, Comisia, repet, nu a prezentat o decizie, nu ne-a trimis niciun document și timpul trece. Vă sugerez, deci, să așteptăm până în septembrie și să vedem ce se mai întâmplă. Mulțumesc! Vă mulțumesc că, a, ați redactat această propunere și aș vrea să știu de fapt, cred că acest uh, caz este unul foarte interesant, mai ales în ceea ce privește temeiul juridic. Propunerea Comisiei o cunoaște. E vorba de articolul 352 din tratat. Spun asta pentru că e foarte important uh, să înțelegem de ce s-a ales această acest temei juridic. În primul rând, atunci când Uniunea uh, Europeană trebuie să acționeze pentru a atinge unul din obiectivele menționate în tratat, Consiliul poate să ia deciziile necesare în cadrul procedurilor prevăzute împreună cu Comisia și Parlamentul. După aceea, a, a, interpreții nu pot urmări, dar fiindcă se citește un text juridic foarte complicat, la viteză mare. Aș spune că dacă se interpretează acel articol într-o manieră foarte strictă, nu avem probleme, dar trebuie să ținem cont de mai multe lucruri. Propunerea Comisiei Europene este una care merge foarte departe în ceea ce privește interpretarea articolului citat. Există un element foarte important aici, articolul pe care l-am menționat nu a fost elaborat decât pentru a acoperi anumite situații excepționale și până în prezent el nu a fost niciodată utilizat. Colegul Jobro a elaborat un raport care se referea la o problemă similară și care era de natură foarte tehnică. Acum noi vorbim despre o problemă cu o componentă politică foarte importantă. Articolul 352 însă nu se referă decât la chestiuni în care Uniunea nu are competență explicită. În unele regulamentului nostru interior, Comisia poate, din proprie inițiativă, să se ocupe de problema temeiului juridic. Comisia are datoria să motiveze această dez, uh, propunere și cred că nu a făcut-o în mod corespunzător. Dacă această propunere nu este modificată, va trebui să revenim. Clauza de flexibilitate nu este aici uh, o temei juridic acceptabil. Aș propune raportorului nostru ca comisia noastră să se ocupe de această problemă. Din proprie inițiativă putem să tratăm uh, acest subiect. Da, vă mulțumesc. Spune domnul președinte, comisia are aici un reprezentant, uh, l-ați interpelat și de aceea am să-l întreb dacă dorește să intervină. Reprezentantul comisiei dorește să se exprime în această etapă? Se pare că nu, nu este cazul, atunci... A, ba da, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Cred că deja s-a spus că suntem aici în fața unui caz fără precedent după urmarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și exercițiul acesta este de o natură foarte politizată. Prevederile legale cu valoare constituțională arată cât de important este mecanismul uh, care a intrat în vigoare odată cu tratatul. Pe 30 mai, Colegiul Comisarilor a confirmat că a fost uh, declanșată procedura cartonașului galben. S-a votat cu 19 pe voturi pentru, un vot uh, mai mult decât cele strict necesare și atunci comisia va trebui să retragă această propunere, să o reexamineze și apoi comisia va trebui să decide dacă menține, retrage sau amendează propunerea. Pentru moment ne aflăm în proces de examinare a argumentelor uh, avansate împotriva acestei propuneri către parlamentele naționale și acesta este un exercițiu foarte politic, foarte politizat, vă dați seama că durează și nu pot să vă spun, uh, nu pot să vă dau niciun uh, orizont de timp, uh, acesta ne fiind nici precizat în protocol. Mulțumesc. <clears throat> Da, vă rog, dragi colegi, să luăm foarte în serios acest principiu al subsidiarității. Trebuie rezolvate problemele europene la nivel european, iar celelalte la nivel național, regional sau chiar local. Ne-au trebuit trei ani ca în sfârșit să ne folosim de această procedură și eu cred că problema constă de fapt în faptul că procedurile uneori nu au fost uh, bine puse în aplicare, transpuse în statele membre Comitetul Regiunilor uh, încearcă să lucreze la nivel regional pentru a impune acest principiu al subsidiarității și credem că dacă există voință politică la nivel european și național, vom uh, sfârșit prin a găsi un temeiul juridic corect. Din punct de vedere politic este posibil să facem să avanseze lucrurile dacă există voință în acest sens. Eu alături uh, celor spuse de raportoare, Comisia nu poate susține că a fost prinsă pe picior greșit și sper că vom avea un aviz cel mai târziu în septembrie aici la comisie și cum spunea și colegul nostru din Polonia, comisia noastră poate să-și aducă o contribuție importantă vis-a-vis -vis de turnura pe care o vor lua lucrurile. În septembrie, deci, ne mai rămân uh, mai mult de două luni și vom uh, reuși. Bun, deci încheiem aici acest uh, punct și ajungem la punctul 30 al ordinii de zi, protecția datelor. Le Mulțumesc, domnule președinte. Sunt raportor pentru aviz la această inițiativă legislativă care este foarte importantă din două puncte de vedere. În primul rând, știm bine că rețelele sociale sunt omniprezente și la fel este și lumea internetului. Cetățenii așadar au impresia că nu își mai controlează sau că nu își controlează suficient informațiile pe internet. informații care pot fi găsite prin motoarele de căutare. Așadar, trebuie să le fie consolidată încrederea ca să putem dezvolta o piață unică a digitalului care să fie și competitivă. De altfel, este foarte interesant să constatăm că, în legătură cu cartea lui Orwell și Big Brother, astăzi Big Brother nu mai este statul, ci până la urmă sunt operatorii privați și de fapt de ei ne temem pentru că ei fac publicitate agresivă, profiling și așa mai departe. Protecția datelor personale ține de o dezbatere mult mai extinsă și anume dezbaterea privind dezvoltarea economiei digitale. Așadar, protecția datelor personale trebuie să fie eficientă și trebuie de asemenea să fie proporțională tocmai pentru a permite această dezvoltare de noi servicii și noi produse spre uh, beneficiul cetățenilor. Apoi trebuie să fie compatibile și cu alte inițiative ale Uniunii Europene, de exemplu strategia Cloud Computing, care ar trebui să fie publicată în vara aceasta. Așadar, fără exces de rigiditate, în analiza acestui dosar. Anul trecut am dezbătut raportul de inițiativă a lui Axel Foss pentru o abordare globală a datelor personale și, desigur, că voi ține cont de avizul emis de Comisia Juri și de rezoluția adoptată de Parlamentul European Principiile directivei 95, care este de fapt textul de referință în acest domeniu, sunt încă actuale. Acesta este și motivul pentru care propunerea de regulament le și preia, consolidând dreptul, drepturile utilizatorilor. Și nu putem decât să ne bucurăm că cei de la Comisia Europeană transmit acest mesaj. Trebuie să nu pierdem din vedere nici faptul că e vorba aici de date cu caracter personal, date online, de fapt numai la acestea ne referim, și de asemenea și offline, care rămân încă actuale. Ce întrebări trebuie să ne punem? Prima întrebare pe care trebuie să ne o punem este ce înseamnă datele cu caracter personal? Și trebuie să ne punem această întrebare pentru astăzi și pentru mâine. Acum o oră eh, m-am întâlnit cu niște specialiști în domeniul digital care mi-au explicat, de exemplu, că adresele IP sunt saturate, adică nu se mai pot atribui alte adrese, se ajunge la saturație, nu se mai pot crea noi adrese, deci se poate ca o sută de persoane să ajungă să aibă același IP și iau acest exemplu pentru că astăzi această dată este considerată cu caracter personal această adresă IP. Mâine nu știu dacă va mai fi la fel, deci trebuie să ne gândim bine la definiție. Protecția datelor, așadar, trebuie să fie avută în vedere încă de la concepere. E vorba de articolul 23 și sunt întru totul de acord cu această inițiativă. În schimb, m-am mm, întrebat cât de pertinent este alineatul 2 de la articolul 23, care prevede o protecție din start, dar ceea ce uh, nu corespunde cu articolul 5 din text, și anume minimalizarea datelor, care înseamnă că datele trebuie să fie limitate la strictul necesar, la minimul necesar uh, pentru obiectivele pentru care sunt prelucrate. Așadar, nu știu ce mai înseamnă această protecție by default. Cu siguranță că odată, într-o zi, Comisia îmi va da și explicația aceasta. Punctul 3 este și cel mai important și cel mai cunoscut opiniei publice. Este așa numitul drept la uitarea digitală de la articolul 17. Și aici trebuie să avem grijă să nu uh, ne, ne ia imaginația pe dinainte, pentru că atunci când discutăm cu specialiști în domeniul digital, ne dăm seama că suprimarea fizică totală este foarte dificilă de, foarte dificil de realizat. În consecință există acest drept la uitare, dar nu este tot una cu dreptul la ștergere. Uh, și trebuie să ținem cont în permanență de acest fapt. Mă scuzați, cred că vorbesc astăzi prea mult. Cel de-al patrulea punct se referă la consimțământ. Și aici e foarte important ca consimțământul să uh, fie un element de bază al uh, prelucrării datelor. Aici se precizează că acest consimțământ nu poate să fie tacit, deci e vorba de un consimțământ explicit ce derivă dintr-o voință specifică și bine întemeiată. În practică se poate traduce prin bifarea unei căsuțe și aici sunt de acord cu acest principiu al consimțământului explicit. Însă, cred că trebuie să fie aplicat în mod inteligent, fără să se îngreuneze obligațiile IMM-urilor, de exemplu. Mă scuzați? care nu ar avea cu ce să facă față unor astfel de obligații. De altfel, responsabilul de prelucrare datelor are o obligație legată de mijloace și nu de rezultate. Trebuie doar să pună în aplicare toate măsurile tehnice necesare. Al cincilea punct, important după părerea mea, se referă la protecția datelor personale ale copiilor și cred că suntem cu toții de acord că este extrem de important acest lucru. Mai este și un al șaselea punct care ar merita să fie dezvoltat mai pe larg, dar vă scutesc astăzi pentru că cu siguranță vom avea șansa să mai vorbim despre acest dosar. Este vorba de regulile aplicabile în caz de transfer de date către state terțe, pentru că știți bine că pe internet nu există frontiere și deci trebuie să se exercite controlul. E vorba de articolele 40 și următoarele și textul prevede o anumită flexibilitate a mecanismelor ca să se ajungă la un așa numit nivel de protecție adecvat. Articolul 41, de exemplu, definește criteriile și condițiile referitoare la procedura de adoptare de către o comisie care să constate acest nivel de protecție adecvat. Articolul 42 se referă la subordonarea acestor transferuri unei prezentări a garanțiilor adecvate, cum sunt clauzele tip sau un lucru foarte nou și interesant, regulile obligatorii de întreprindere. Și mai există încă o opțiune pentru clauzele contractuale, însă atunci este vorba de autorizare. Mai sunt multe alte aspecte care ar trebui abordate în ceea ce privește calendarul. Cred că putem examina proiectul de aviz la reuniunea din septembrie și atunci vă voi prezenta și data pentru depunerea de amendamente. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru atenție. Mă scuzați, nu mai am voce astăzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Gallo. Ein extrem komplexes Thema. Mulțumesc, doamnă Galo. Este foarte complexă această temă. Doamna Taylor. Very briefly, um, I just wanted to say... Foarte pe scurt. Voiam să vă spun că în această epocă digitală, cu toate datele care uh, circulă, după cum a spus doamna Galo, uh, prelucrarea datelor ne afectează pe toți. De aceea e foarte important să analizăm foarte atent propunerea făcută de comisie. Uh, Trebuie să ne asigurăm că protejăm viața privată a indivizilor și că sporim dreptul la viață privată pe internet, însă asta trebuie să o facem ținând cont și de furnizarea de servicii de internet. E foarte important pentru că tehnologia evoluează permanent să um, legiferăm ținând cont de aceste nevoi de adaptare. Aștept cu nerăbdare să lucrez cu doamna Rolo pe acest dosar. Danke, Frau Kollegin Lichtenberger und dann Frau Kollegin. Mulțumesc, doamna Lichtenberger. mulțumesc, uh, mulțumesc și eu pentru acest prim, uh, primă prezentare. Această primă prezentare, într-adevăr, este un subiect foarte complex și, din păcate, în propunerea comisiei, uh, nu este prea clar uh, reglementat uh, subiectul. Nu se permite o adevărată protecție a datelor. Cu toate acestea, va trebui să răspundem la această propunere și avem aici o problemă. Și anume că trebuie să Uh, facem cumva abstracție de evoluțiile viitoare, ceea ce e cam greu. Colega s-a referit la ele și, de exemplu, cloud computing va reprezenta provocări enorme, mai ales în ceea ce privește datele uh, întreprinderilor și altele similare. Protecția datelor uh, trebuie să fie una foarte temeinică, iar uh, strategiile de cloud computing, trebuie să vedem dacă vor fi cuprinse aici sau nu. Pentru că, de fapt, ă, va fi vorba și de o infrastructură europeană aici, pentru că dacă depindem doar de serverele americane și lucrăm numai cu infrastructurile americane, atunci putem să uităm de protecția datelor complet. Pentru că în Statele Unite nu se dau nici doi bani pe protecția dat, pe datele cetățenilor europeni. Câteva observații legate de chestiunile menționate. Vom depune o serie de amendamente în acest sens. În ceea ce privește cerințele de transparență, acestea sunt foarte importante, este absolut clar Însă, nu trebuie ca acest lucru să ne împiedice să uh, ținem cont și de uh, eventualele soluții ocolitoare. În întreprinderi, în întreprinderile care au peste 350 de angajați, situația este problematică în acest sens. Eu nu știu dacă numărul de angajați este unitatea de măsură corectă aici. Serios, în sectorul economiei sunt foarte multe întreprinderi care oferă servicii. Să zicem, uh, dacă luăm o întreprindere, de exemplu, care repară acoperișuri și are cinci uh, angajați, uh, nu este deloc utilă această unitate de măsură, pentru că uh, situația este foarte diferită. anderen unter den 250 Beschäftigten liegen. Ich glaube, dass die Beschäftigten nu sunt, de fapt, multe întreprinderi care să aibă peste 250 de salariați. Deci, nu numărul de salariați este criteriul corect. Nu trebuie să vorbim aici doar despre datele salariaților, ci și de alte lucruri, de fapt. Așadar, cred că este o abordare greșită, nu trebuie să ne blocăm asupra numărului de salariați, pentru că pot fi întreprinderi cu 30-40 de salariați care au o cifră de afaceri uh, mult mai mare decât altele cu mai mulți angajați. Eu am o problemă, deci, aici. În ceea ce privește uh, transmiterea de date, cred că trebuie să avem aici o soluție, un acord, pentru ca datele să fie transferate. Atunci când transmiterea nu poate fi realizată, uh, dar s-a bifat căsuța pe formular, ajungem într-o situație foarte proastă. Deci ar fi nevoie de un opt-in și trebuie ca acest opt-in să fie respectat. Trebuie ca dispozițiile să fie respectate cât mai eficient. Eu, de exemplu, refuz sistematic să fie transmise datele mele, cel puțin niciodată nu mi-am dat acordul în acest sens și cu toate acestea primesc uh, publicitate. Pentru uh, excursii sau mai știu eu ce. Aceste publicități, aceste reclame nedorite nu sunt, sigur că nu sunt mare lucru, dar ele sunt o dovadă că datele mele sunt transmise, deși eu nu mi-am dat niciodată acordul în acest sens. Și totuși e vorba de niște întreprinderi care și-au luat angajamentul de a respecta anumite practici. Nu este suficient de clar și cred că regula de opt-in este indispensabilă. În ceea ce privește dreptul la uitare, the right to be forgotten, acesta depășește toate sectoarele este poate mai important în unele sectoare decât în altele. Și poate că acest lucru poate să pună probleme, de exemplu, când vine vorba de relansarea unor vechi proceduri sau pentru obținerea unor drepturi după o anumită perioadă de timp. Așadar, va trebui să ne gândim mai bine. Există și o, o noțiune de diligent search în engleză. Este vorba de capacitatea de a găsi pe cineva. Însă aici ar fi vorba despre posibilitatea de a suprima, pur și simplu, de a șterge niște date și ar trebui să încercăm să ne punem de acord în acest sens sau să ne inspirăm de ce se face în alte părți. Trebuie să existe posibilitatea de a se cere ștergerea datelor. Însă această ștergere nu poate să se uh, petreacă prea repede. Trebuie să se țină cont de drepturile legitime ale fiecăruia. Ce, mai, uh, ce am mai notat? A, da, această noțiune de data protection by design, adică încă din faza de concepție. Trebuie uh, să existe posibilitatea de control. Atunci când utilizăm anumite funcții, trebuie să fie posibil în amonte să se rezolve anumite chestiuni de protecția datelor. Și trebuie ca acest lucru să fie definit limpede. Știți că diavolul se ascunde în detalii și sper că va fi posibil să avem uh, ceva mai precis în ceea ce privește această Data Protection by Design. transmiterea către state terțe și prelucrarea datelor. Sigur că acestea sunt probleme și va fi dificil să găsim soluții la aceste lucruri. Dar dacă Uniunea Europeană are competențe aici, trebuie ca regulile valabile în Uniunea Europeană să poată să fie impuse peste tot. Dacă se lasă prea multă marjă de manevră statelor membre, aceste reguli europene nici nu mai au sens. Așadar, eu doresc să fac apel la dumneavoastră, trebuie să uh, ajungem la un rezultat care să poată să fie aplicat. Nu trebuie să dăm prea uh, mult uh, drept de a alege statelor membre, dat fiind vorba că acest dosar este, uh, prin natura sa, internațional, niciodată nu se va opri la frontierele naționale. În Germania se poartă acum o dezbatere cu privire la un nou proiect de lege. Se constată probleme între diferitele landuri, pentru că ele au anumite competențe pot să uh, adopte derogări și dacă și statele membre vor putea să facă același lucru, să știți că ne vom confrunta cu probleme foarte mari. Mulțumesc. Doamna Castex. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că trebuie să fim conștienți de faptul că datele noastre personale uh, fac acum obiectul unei piețe Acestea nu numai că sunt uh, culese, păstrate, colectate, analizate și arhivate, dar sunt și vândute și cumpărate. Așadar, dreptul la uitare devine extrem de dificil în aceste condiții pentru că cei care ne-au colectat datele personale, fie că e vorba de un site sau nu, la uh, un moment dat nici nu le mai are pentru că le-a vândut e mult mai greu după aceea să le recuperezi și să fii șters de pe o listă după ce datele au fost astfel colectate. Cred, deci, că în același timp cu reglementarea colectării acestor date, va trebui să abordăm și acest aspect al, legat de piață și de schimbul de date culese. Ce facem? Permitem acest schimb? Îl interzicem? Sub ce formă? Fiindcă, până la urmă, toată lumea uh, pierde controlul cumva de la primul operator care a pierdut datele, nu se mai știe ce se întâmplă. Sigur că se pune și problema statelor terțe și aici mă alătur celor spuse de raportoare și de doamna Lichtenberger, uh, este extrem de important, am constatat uh, în cazul SWIFT, un subiect delicat. De asemenea, sunt și pentru ideea că regulile europene trebuie să-i protejeze pe cetățenii europeni. Și deci trebuie să se aplice și statelor terțe sau operatorilor care au sediul în state terțe și uh, aici, în cazul rețelelor sociale, s-a constatat că unele state membre au restrâns uh, dreptul la sediu al rețelelor sociale, pentru că protecția datelor personale nu era suficientă. Cred că este o regulă ce trebuie extinsă. Sunt de acord cu Mariel Galo atunci când spune că nu trebuie să ne concentrăm doar asupra colectării de date personale online și să uităm uh, hârtia și uh, colectarea de date pe hârtie. Ocupându-mă de acest subiect, am descoperit că operatorii poștali utilizează datele pe care le au ei, și anume adresele poștale, le prelucrează și le vând și ei. și le vând unor agenții de publicitate care le utilizează pentru a face publicitate uh, dedicată, adică cu numele și adresa clientului uh, pe plic. Așadar, pornind de la culegerea adreselor poștale, se face un uh, profiling după cartier, uh, sex, grupa de vârstă și cartier și deci se realizează un profil și pornind de la acest profil se vând niște liste operatorilor publicitari. Așadar, cred că și aici trebuie să analizăm foarte serios această chestiune, fie că e vorba de operatori publici, semipublici sau de întreprinderi publice care fac astfel de activități merită cel puțin să ne întrebăm cum putem interveni aici. Geringer, bitte. Doamna Geringer. Myślę, że to jest bardzo... Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport vine la momentul potrivit și este foarte important. Nu știu dacă sunteți la curent, dar o dată pe an ne întâlnim și cu inspecții, inspectorii pentru protecția datelor din statele membre care vin la Parlamentul European. Inspectorii uh, din cadrul uh, Agenției Europene de Protecție a Datelor vin uh, aici o dată pe an. Eu m-am întâlnit la un moment dat cu câțiva inspectori polonezi care mi-au spus că foarte rar sunt consultați la nivel național când uh, se vine cu noi propuneri legislative. Doar atunci când ei uh, emit uh, ei înșiși un aviz sunt consultați la nivel național. De ce menționez acest lucru? Pentru că pe durata președinției poloneze am negociat acta, și uh, inspectorul polonez depusese un uh, aviz la guvernul polonez. În avizul respectiv uh, s-a luat, se luase aceeași decizie care a fost adoptată la ultima plenară. Însă guvernul polonez nici măcar nu a citit avizul respectiv. E foarte important să folosim structurile care există deja în fiecare stat membru. Și, și în cazul acestui raport, Poate că ar fi bine să cerem inspectorilor din fiecare stat membru, nu știu exact cum se numesc în fiecare stat membru, dar autoritățile competente în domeniul protecției datelor cred că ar trebui să fie și ele implicate în acest proces. Trebuie să ne gândim și la dreptul de a fi uitați, dreptul să avem ca datele noastre personale să fie șterse din anumite sisteme. Poate că uh, beneficiile acestei decizii nu sunt înțelese foarte bine de toată lumea, dar uh, va fi uh, dificil să-i obligăm pe agenții economici să ne permită să fim uitați, pentru că datele nu sunt doar vândute. Ele sunt dezvăluite sau transferate neintenționat uneori. Uh, dacă nu uh, există măsuri de siguranță necesare pentru protecția anumitor date. Datele de sănătate, de exemplu. În aceste uh, cazuri există urme ale datelor noastre personale care rămân pe internet. De exemplu, uh, o dietă pe care o căutăm sau un tip de terapie la care apelăm se poate vedea ce folosim și uh, firmele uh, interesate pot să solicite um, să ne ceară un preț mai mare pentru, uh, pentru contractarea serviciilor de asigurări, pentru că știu aceste informații despre noi. Deci dacă um, Adesea, dacă căutăm informații pe internet, ni se cere să furnizăm anumite date personale. Întotdeauna trebuie să completăm un formular dacă dorim să cumpărăm ceva. Nu avem de ales, suntem obligați să ne introducem datele personale acolo. Există și uh, companii care se ocupă doar de date. Și colectează aceste date. Aceste companii nu sunt întotdeauna cele mai transparente și uh, nu întotdeauna desfășoară activități cu totul și cu totul legale. Se uh, transmit, uh, se, aceste companii trimit formulare prin care suntem încurajați să cumpărăm un produs pentru un preț derizoriu, dar uh, de fapt ceea ce doresc este să ne determine să le furnizăm datele noastre personale. Dar prețul real pe care îl plătim pentru produsele acelea vândute la preț derizoriu sunt datele noastre personale aceste practici nu sunt corecte, pentru că adevăratul obiect al tranzacției nu este produsul vândut, ci datele noastre personale și nu știm ce se întâmplă cu aceste date. De aceea trebuie să monitorizăm uh, foarte atent acest uh, subiect. Mariel Galo are uh, o experiență vastă în acest domeniu și de aceea cred că raportul său este foarte interesant și foarte bun. Mulțumesc, doamna Tain are cuvântul. Mulțumesc. Un scurt uh, comentariu în legătură cu intervenția doamnei Lichtenberger referitoare la condițiile pe care pentru uh, supraveghetori, pentru organismele de supraveghere a protecției datelor și uh, angajatori. Se încearcă eliminarea observatorului european pentru protecția datelor. Uh, în funcție de numărul de angajați, firmele sunt obligați, obligate să organizeze seminarii uh, cu anumită periodicitate. Trebuie elaborate anumite rapoarte. Există și prevederi uh, în directiva privitoare la spălarea de fonduri um, de care trebuie să ținem cont. Nu știu exact uh, câți consilieri pentru protecția datelor sunt necesari, dar oricum fiecare angajator uh, decide uh, care sunt funcțiile alocate acestora. Există și obligații de instruire și toate aceste obligații presupun costuri considerabile. În Germania există oricum și uh, alte legi și alte reguli care sunt adesea greu de respectat. trebuie să ne gândim la cum funcționează întregul sistem, indiferent de dimensiunea uh, firmei sau biroului sau numărul de angajați trebuie să se stabilească condiții și cerințe speciale în funcție de, uh, de fiecare angajat. Tonsiev, care are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Discuția este foarte interesantă, văd că participă multă lume și putem vedea în ce măsură ne interesează, de fapt, protecția datelor. Aș vrea să fac câteva comentarii. Nu sunt uh, de acord cu ultima intervenție. Sunt de acord cu argumentul Lidia și anume că Lidiei um, care a arătat, uh, în care a vorbit despre modul în care guvernul polonez a, a ignorat acel aviz din partea inspectorului pentru protecția datelor în cazul ACTA. Uh, Dar altceva doresc să vă întreb. De ce ați luptat împotriva ACTA? Pentru a avea libertate pe internet. Dar toate aceste urme, toate aceste rămășițe de informații personale sunt pe internet deja. Și ele oferă o hartă a comportamentului uman, tocmai pe internet. Uh, Anumite persoane susțin faptul că trebuie să avem uh, libertate totală pe internet. Alte persoane spun că trebuie să existe limitări, restricții. De ce? Pentru că nu există la ora actuală libertate de plină pe internet, de fapt. Există furt de date personale care se petrece uh, cu informațiile disponibile pe internet. Trebuie să privim întreaga imagine. Drept, protec- protecția datelor, drepturile de proprietate intelectuale, toate trebuie uh, privite în ansamblu. Nu trebuie să uităm uh, elemente individuale și nici nu putem amâna la nesfârșit acest subiect. Doamna Regner are cuvântul. Mulțumesc. Uh, da, și eu am doresc să intervin ca urmare a intervenției doamnei uh, Tain. Nu putem permite ca să existe o diferențiere între nivelul de protecție a datelor din cadrul unei firme și a alteia. Trebuie să, să fie condiții uniforme. Dacă o anumită firmă are contact uh, cu foarte mulți clienți sau dacă firma este foarte mare și nu ține cont de uh, protecția datelor, trebuie totuși să existe o protecție a datelor a consumatorilor și utilizatorilor. În Austria avem uh, situații în care angajatorii și-au asumat obligații. Dacă dețin anumite date primesc anumite date din partea consumatorilor pentru scopuri um, comerciale. Trebuie să ținem cont de toate aceste aspecte și să eliminăm um, complicațiile administrative, să încercăm să nu generăm mai multă birocrație și, de asemenea, trebuie să ne asigurăm că nu există situații în care companiile mici uh, să aibă o politică de protecție a datelor de uh, uh, clasă inferioară. Doamna raportor are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să vă mărturisesc că mă bucur să văd reacția colegilor mei. Constat că acest uh, dosar îi interesează mult mai mult decât cel privitor la dreptul de suită și mă bucur că este așa. Uh, Vă răspund foarte pe scurt. Sunt de acord cu Eva Lichtenberger în uh, privința faptului că, de exemplu, în cazul cloud computing-ului, trebuie să înființăm în Uniunea Europeană centre de date și că întreprinderile europene trebuie să se uh, uh, ocupe de serviciile uh, de cloud computing. Nu putem depinde uh, de Statele Unite. Vreau să o asigur pe doamna Castex, care, conține, uh, care cunoaște foarte bine acest text, uh, că propunerile sale legislative, uh, al căror capitol 4 se referă la răspunderea celui uh, care se ocupă de prelucrarea de date, vreau să vă asigur că se au în vedere răspunderi comune și există și răspunderea subcontractanților. Să va putea pune în aplicare uh, capitolul 4 chiar dacă el nu pare uh, foarte puternic, dar uh, părerea mea este că el este bine proporționat la momentul de față și cuprinde suficiente idei interesante. În ceea ce privește statele terțe, terțe și transferul de date, e adevărat, așa cum a spus și doamna Lichtenberger, nu trebuie să uh, permitem ca fiecare stat membru să aibă prea, uh, prea multe inițiative. Trebuie să încercăm să ajungem la o armonizare cât mai mare. Eu nu sunt deputată europeană de foarte mult timp, dar știu că există și anumite limite ale armonizării. Uh, cu toții visăm la armonizare totală, dar atunci când discutăm uh, pe marginea unui text și când încercăm să găsim un compromis, ne dăm seama că întotdeauna există un plafon invizibil de care e foarte greu să trecem. Uh, mă bucur că am primit contribuțiile dumneavoastră. Sunt convinsă că uh, pe acest dosar vom putea discuta pentru că cu toții înțelegem care este interesul general și ne îndreptăm către el. Mulțumesc, domnule președinte. Bun. Încheiem și acest punct de pe ordinea de zi. Um, vom discuta acum uh, punctele 8 și 9 și după aceea vom discuta evaluarea de impact, dacă sunteți de acord. Domnule Karim, aveți cuvântul pentru punctul 8 și punctul 9. Mulțumesc, domnule președinte. Am o prezentare destul de uh, amplă, dar uh, ținând cont de natura subiectului pe care îl uh, tratăm, sunt convins că colegii vor înțelege că trebuie să intru în detalii. În primul rând doresc să le mulțumesc colegilor pentru uh, cooperarea extinsă de care am beneficiat. Domnul Masi este aici, alături de alți colegi care au cooperat foarte mult uh, cu mine de fiecare dată când am apelat la ei pentru uh, opiniile lor și pentru experiența lor. Salut uh, ocazia de a prezenta astăzi documentul de lucru în comisie. El reprezintă un alt pas în procesul de a uh, reforma uh, sistemul de audit din Uniunea Europeană. Eu consider că indiferent diferențele de abordări dintre colegii uh, noștri, cred că scopul nostru comun este să venim cu un set de propuneri care să um, dea mai multă putere uh, cetățenilor europeni uh, și să se asigură că ei beneficiază de audit de mai mare calitate. Documentul de lucru trebuie privit, din punctul meu de vedere, ca un, o bază pentru uh, discuții, pentru că el subliniază anumite subiecte care sunt uh, deschise pentru dezbatere în acest proces, dar nu toate subiectele. Mulți dintre dumneavoastră cunoașteți deja uh, dezbaterea privind reforma politicilor de audit. Există însă și alte câteva teme care merită să fie examinate în detaliu teme care la momentul de față nu, o beneficia, nu beneficiază de aceeași atenție și mă gândesc la necesitatea de a îmbunătăți raportarea auditului, analizarea rolului jucat de organismele profesionale și cum să aplicăm mai bine standardele internaționale, printre altele. Doresc să mulțumesc Direcției Generale pentru evaluare de impact um, um, Direcției pentru evaluare de impact uh, pentru eforturile depuse în pregătirea documentelor pentru comisie. Uh, eu uh, cred cu toată sinceritatea că acest raport, care este primul pregătit pentru comisia noastră, nu va fi ultimul. El reprezintă un document foarte valoros care va, ne va ajuta să ne formăm o poziție informată în uh, comisia noastră și în Parlament. Acest document uh, ridică câteva probleme importante și aștept cu foarte mult interes poziția reprezentantului Direcției pentru evaluări ceva mai târziu astăzi. Voi începe prin a vă spune că toate opțiunile politice rămân pe masă la ora actuală. Nu am luat uh, nici o decizie clară, dar uh, filosofia generală uh, a fost uh, axată pe consolidarea calității auditului și îmbunătățirea valorii informațiilor pentru investitori. Con există, desigur, și considerații privind piața de natură comercială, dar ele nu au fost uh, prioritatea mea. Uh, legiferatorii nu trebuie să impună măsuri de reglementare care să uh, administreze piețele. Acestea revin mai degrabă, acest rol revine mai degrabă autorităților de concurență. Totuși, domnule uh, președinte, asta nu înseamnă că um, ne vom teme de propunerile cu efecte pe piață, dar trebuie să existe eh, beneficii directe pentru valoarea, pentru investitori sau pentru calitatea auditului, pentru ca noi să, să intervenim. Una dintre subiectele um, uh, Subiectele uh, de care mă voi ocupa sunt următoarele și după aceea uh, mă voi ocupa și de mai multe subiecte aduse în discuție de comisie în propunerile sale. În primul rând, vreau să ne ocupăm de structurile de piață și de independență. S-a um, demonstrat foarte mult interes uh, pentru uh, comisie, propunerea Comisiei de rotația, de, pentru rotație obligatorie și pentru stimularea uh, au procedurilor uh, comune de audit și licitației, relicitării obligatorii. Am vorbit despre uh, rotația externă obligatorie și am uh, prezentat argumente în documentul de lucru. Unele dintre obiecții uh, sunt poate exagerate, dar am dat și exemple de, de, um, de audituri care au scăzut, a căror calitatea a scăzut în ultima vreme. Se sugerează că e posibil ca noi auditori să fie obligați să învețe și să pună sub semnul întrebă întrebării practicile companiei în uh, conform usilăților financiare. Um, cred că perioada de șase ani este prea scurtă pentru uh, rotație și uh, cred că este bine să um, ne punem întrebări privitoare la uh, dovezile care au stat la baza formulării acestei propuneri. Trebuie să ne gândim cum va afecta această propunere piața, deoarece există argumente pro și contra. The implication... La fel, implicațiile audit, încurajării auditurilor sunt uh, discutabile, mai ales în ceea ce privește costurile. În anumite state membre există o anumită cultură a auditului. Considerăm că există probleme mari cu suprapunerile, cu responsabilizarea și cu lipsa de uh, dovezi în activitatea de audit. <clears throat> Nu sunt uh, neapărat convins că <clears throat> punctele negative pot fi depășite <clears throat> doar prin dublarea numărului de controle sau a numărului de inspecții. Sigur că există conceptul de audit uh, can be shared in any case due to M&A work. Comun, <clears throat> dar asta nu, acesta nu garantează corectitudinea sau o mai mare calitate. Pentru că există și foarte multe condiții și foarte multe limitări în ceea ce privește uh, limitarea capacităților de uh, libertății de mișcare a acestora. S-a discutat foarte mult uh, pe marginea acestui dosar și așa cum scrie și în acest document, reluarea uh, legislațiilor publice presupune costuri foarte mari, mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii. Trebuie să evităm situațiile în care un proces de licitație este desfășurat fără o valoare adăugată a procesului de audit. În Marea Britanie am introdus un ciclu de 10 ani pentru uh, relicitare Probabil că este un cadru temporal foarte bun, dar trebuie de fiecare dată, de la caz la caz, să judecăm dacă aducem o plusvaloare, uh, dacă mărim gradul de transparență al procesului. Problemele legate de structura pieței țin de natura diferită a structurii pieței din diversele state membre și trebuie să ținem cont de aceste lucruri atunci când uh, cântărim ofertele comerciale din sectoare comerciale care pot fi afectate de uh, o abordare orientată spre audit. Putem introduce câteva modificări în zona de raportare pentru a crește calitatea rapoartelor de audit. Comisia trebuie să fie uh, conștientă că propunerea sa este cântărită cu atenție și uh, asta pe fondul normelor IASP pentru asigurarea unor standarde cât mai înalte. Până la urmă, clienții auditului sunt uh, deținătorii de acțiuni și investitorii. Și mm, auditul nu trebuie să fie doar un exercițiu de bifare a unor căsuțe, ci trebuie să aducă plus valoare. Pentru că în acest caz mai puțin poate fi mai mult și uh, asta dacă auditul este mai bine țintit. Altfel, n-am avea parte decât de o, un galop al auditorilor către uh, firme care vor veni să prezinte tot felul de uh, propuneri. Acum, uh, <clears throat> întorcându-ne asupra Comisiei de Audit, o, un aspect cheie în îmbunătățirea activității de audit este participare activă a acestor comisii. Ele ar trebui să facă parte dintr-un angajament pe scară largă pentru o mai bună guvernare și trebuie să facem totul pentru a continua dezvoltarea acestor comisii uh, pe viitor. trebuie îmbunătățit schimbul de informații și de experiență între auditorii din statele membre. Cred că aceste comisii pot juca în acest sens un rol foarte important și cred că ar trebui să fie consolidat uh, rolul lor. De exemplu, uh, rolul de a determina servicii acceptabile în afara activității de audit, astfel încât să uh, se facă o mai bună separare între audit și conducerea companiei, astfel încât să se evite posibile conflicte de interes. În plus, credem că se simte nevoia găsirii unor modalități de a angaja Comisia de Audit în îmbunătățirea fluxurilor de comunicare uh, în interiorul întreprinderii și, de asemenea, cred că măsurile de îmbunătățire a dezvăluirii informațiilor ar fi uh, benefice confidențialitatea sigur că are anumite limite. Există informații care nu pot fi dezvă, dezvăluite, dar încurajăm comunicarea între auditor și managementul întreprinderilor. Acest lucru a, a trebui încurajat și pe viitor cât mai mult posibil. Acum Trecând la serviciile non-audit, în prezent fiecare stat membru poate să își construiască propriul regim în ceea ce privește serviciile non-audit prin intermediul auditorilor consacrați. Acest lucru este important pentru ca întreprinderile să înțeleagă ce li se pune la dispoziție prin intermediul, prin intermediul serviciilor de audit. Trebuie însă să se facă mai multe eforturi pentru a desemna aceste servicii. Trebuie să ne gândim și la interfața dintre această listă de servicii și uh, curtea ESP, ESPA, mă scuzați. În ceea ce privește firmele de audit pur, cred că acest uh, lucru din propunerea Comisiei merge prea departe. Fără așa cum s-a notat și în uh, documentul de lucru, avem nevoie de anumite garanții împotriva conflictelor de interese. Nu ar fi acceptabil ca auditorii să fie obligați să uh, renunțe la uh, angajamente în cadrul acestor firme pentru a lucra ca independenți pe piață. Nu ar trebui să facem o dif- diferență atât de mare între firmele de audit pur și cele care se ocupă și de alte servicii. Acum trecem la aplicarea standardelor internaționale. În general, aplicarea standardelor uh, internaționale ar fi un uh, pas uh, înainte, ar asigura o bază comună de comparație între metodele de raportare, însă nu știu dacă se vor aplica standarde ESA plus sau minus. Unele standarde sunt divergente, dar dorim să evităm problemele legate de standardele de raportare. De aceea credem că aici uh, ar fi nevoie de un mai mare grad de flexibilitate. Organismele profesionale. Aici uh, rolul acestora, uh, rolul de supraveghere și de dezvoltare a profesiei de audit nu a fost subliniat de îndeajuns. Propunerea Comisiei ar uh, aduce prea multă putere de control uh, autorităților naționale din domeniu, autorităților statului și se lasă la latitudinea statelor membre să uh, desemneze aceste capacități de audit în funcție de tradiții la nivel național. Întrebarea regulament sau directivă este una foarte interesantă și ajungem la un punct foarte important uh, la care trebuie să ne gândim dacă cel mai bun instrument pentru a pune în aplicare aceste politici este un regulament când majoritatea propunerilor ar afecta foarte multe situații diferite la nivel național. Justificarea Comisiei pentru uh, utilizarea unui regulament uh, este foarte generală. Nu se aplică în mod necesar circunstanțelor heterogene din statele membre în ceea ce privește auditul. Așa cum se arată în uh, evaluarea de impact, Comisia recunoaște că o directivă detaliată ar fi poate mai potrivită și Comisia ar trebui să ia în considerare uh, această abordare care s-ar putea dovedi mai bună. Deci noi, ca Parlament, uh, în ce uh, direcție ne vom îndrepta acum? Cred că ar trebui să ținem cont de ceea ce se întâmplă în acest domeniu la nivel național și internațional și trebuie să ne dovedim flexibili. Trebuie să ținem cont de activitatea IASP în domeniul standardizării raportării, trebuie să analizăm, să vedem ce au făcut și uh, americanii în acest uh, domeniu și să ținem cont și de uh, rotația externă. Trebuie să ținem cont de dezvoltările din plan internațional, dar în același timp să ținem cont și de nevoia de reformă. Am mai spus, domnule președinte, că menținerea statul quo-ului nu este o opțiune și contribuțiile colegilor mi-au dat uh, încredere că am dreptate în acest sens. Proiectul de raport va fi finalizat în septembrie, amendamentele vor fi primite până la începutul lui octombrie, votăm până la sfârșitul anului, decembrie, și conform acestui calendar aprobat de președinția cipriotă, sigur, colegii care sunt aici uh, au auzit și președinția uh, m-au auzit punând uh, o întrebare legată de acest subiect președinției cipriote mai devreme. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule Karim. Domnul uh, Masip, domnul Bodor, domnul Lichtenberger s-au înscris la cuvânt. Și apoi vom vorbi despre evaluarea de impact. Vă ascult, dragi colegi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să mulțumesc raportorului, domnul Karim. Cred că în ceea ce privește dorința dumneavoastră de a consolida calitatea auditului și faptul că consumatorii finali sunt investitorii sau acționarii trebuie luată în uh, <clears throat> considerare. Sunt de acord cu dumneavoastră și veți avea sprijinul meu fără rezerve în continuare. Însă, atunci când raportorul spune că nu vom încerca să intervenim în manipularea piețelor, nu pot să fiu de acord cu dumnealui. Nu veți interveni în uh, manipularea piețelor, dar piețele sunt manipulate, piețele sunt manipulate în totalitate de altfel și aceasta este unul, acesta este unul dintre motivele pentru care avem nevoie de o directivă în aceste vremuri de criză. Piețele sunt manipulate în asemenea măsură încât uh, cred că marea parte a publicului care ascultă știe că există patru mari întreprinderi care manipulează piața. Și ar trebui să spunem aici că există o concertare între cei patru granzi care manipulează piața, iar noi nu putem să stăm cu brațele încrucișate în fața unui asemenea fenomen. Aș spune că conform pronosticurilor celor mai pesimiste această situație conform statisticienilor demonstrează că există o, ca- o relație cauză-efect între aceste documente care au fost uh, elaborate în, în cea mai mare libertate de, de exprimare. E vorba de studiul de impact al Parlamentului și a Comisiei. Primul se referă la un uh, vis de vară, cum visul unei nopți de vară, cum spunea uh, Shakespeare, e un vis uh, al britanicilor care se bazează pe mitologia greacă, dar acest studiu va fi utilizat împotriva Comisiei pentru a-i împiedica să vină cu propuneri în continuare. Eu cred că această suprapunere a activității, această încălecare este evidentă dacă analizăm studiul de impact al Comisiei, în care nu apare niciun grafic, nicio cifră, niciun tabel. E vorba de un studiu de, cu orientare politică în care există și perle, precum existența unor cote ridicate pe piață, nu reprezintă o problemă în sine. Înainte să dezbatem aici uh, ce facem în legătură cu uh, auditul, trebuie să mai organizăm să, să ne amintim de auditul, uh, de audierea aici a președintelui Royal Bank of Scotland, care vorbea despre monopol. Parlamentul European este un organ politic care trebuie să vină cu propuneri de natură politică. Nu putem să permitem unei direcții generale a Parlamentului să emită un uh, document imparțial. bazat pe, acest, pe această presupută, presupusă imparțialitate, oricare ar fi rezultatul dezbaterii, domnule președinte, oligopolul, monopolul, trebuie să vă spun, este o perversitate. Mulțumesc! Sigur că suntem liberi să avem opinii politice, comisia face evaluări de impact, dar nu suntem legați de concluziile ei, domnul Bodu. Da, mulțumesc, domnule președinte. Am uh, citit uh, documentul de lucru pregătit de raportorul principal și uh, pot să vă spun că, într-adevăr, chestiunile pe care domnia sa l-a prins aici sunt pertinente. Uh, dânsul ridică niște semne de întrebare cu privire la propunerile Comisiei. Uh, găsește și câteva răspunsuri și sper că împreună uh, noi, raportorii, să găsim răspunsuri la toate întrebările pe care raportorul principal le ridică în uh, documentul de lucru. Eu am să vă spun câteva din părerile mele personale cu privire la uh, conținutul propunerii comisiei, propuneri care au fost discutate și cu mulți dintre colegii mei din PPE și nu numai. Uh, în primul rând, uh, vreau să plec de la uh, studiul de impact care ne-a parvenit de curând și la care s-a referit și colegul Masip și mă bucur că ceea ce eu am spus încă de la bun început a fost confirmat și de către acest studiu de impact pe care eu nu-l găsesc politic, dar mă rog, poate că din moment ce sunt de acord cu el pot fi subiectiv, la fel, la fel cum și uh, uh viceversa este adevărată. Uh, studiul de impact uh, spune că, și am să vă citesc în engleză, îmi pare rău, mai ales legătura dintre o problemă privind calitatea auditului în Uniunea Europeană și criza financiară mondială nu se demonstrează în mod clar. Vă aduc aminte că propunerea Comisiei pleacă de la, încă de la primul paragraf, de la presupunerea că este o legătură între criza financiară și calitatea auditului și acest studiu de impact uh, spune exact opozitul, contrariul. Așadar, eu cred că, așa cum spune și studiul de impact, nu există o problemă cu calitatea serviciilor, ci cred că există într-adevăr o problemă cu concentrarea pieții uh, în uh, mâinile a, a, a patru uh, firme și aceasta este o problemă pe care trebuie să o analizăm, dar nu în felul în care a analizat-o Comisia și chiar studiul de impact critică modul în care Comisia a înțeles să uh, rezolve această problemă de concentrare a uh, serviciilor în mâna a patru, a patru firme. Uh, propunerea pe care uh, eu o voi supune atenției raportorilor și uh, vreau aici să arăt că această propunere este una foarte bine analizată și mi-ar face deosebită plăcere ca colegii socialiști și verzi să aibă o părere pertinentă asupra acestei propuneri pe care încă nu le-am prezentat-o se referă la faptul că uh, eu înțeleg ca uh, acest oligopol al celor patru firme să nu, nu fie spart în mod brutal, în sensul de a diviza, de exemplu, firmele în două, uh, audit și non-audit, firme de audit și firme de non-audit, ci să lăsăm mai mult loc, gradual, în serviciile de non-audit, respectiv de consultanță în materie de taxe și impozite, loc care să fie ocupat de firmele mici și mijlocii, astfel încât aceste firme mici și mijlocii care pot fi și chiar sunt foarte bune în a propune soluții de business către companiile mari, dar care nu sunt în stare să ofere servicii de audit pentru că nu au capacitate administrativă, nu au volum pentru a oferi soluții europene sau globale firmelor, ă, companiilor mari, să poată să crească în serviciul non-audit iar în momentul în care vor fi uh, îndeajuns de puternice în serviciul non-audit, să poată fi luată în considerare ca furnizor de servicii de audit pentru firmele mari. Și această problemă eu am propus să fie rezolvată prin limitarea onorariilor atât uh, a onorariilor firmelor de uh, audit cât și a onorariilor plătite de societățile state către firme de audit uh, de a se pune un plafon asupra acestor onorarii gradual, începând cu primul an de când viitoarea reglementare va intra în vigoare, timp de trei ani, după care Comisia să facă o evaluare a situației. În acest fel, uh, lăsând loc în mod obligatoriu firmelor mici, cum spuneam, sperăm ca uh, acestea să crească și să devină actori importanți pe această piață, demn de a fi luați în considerare de către companiile mari pentru a furniza ulterior și servicii de audit în afara celor de uh, non-audit. Alte uh, propuneri pe care eu intenționez să le supun atenției uh, raportorilor sunt, uh, așa cum spuneam, de a nu diviza firmele în două, adică de a nu accepta propunerea Comisiei de a avea firme Uh, care să facă doar audit și firme care să facă numai uh, uh, consultanță financiară. De asemenea, cred că obligativitatea reînnoirii contractelor de, de audit nu va rezolva neapărat problema acestei, acestui oligopol și va duce doar la o creștere a, a costurilor pentru companii pentru că dacă o companie este mulțumită de un, de un auditor, degeaba obligăm să, să facă un nou proces de selecție pentru că va selecta același auditor și acest lucru nu va, nu va face decât să crească costurile pentru companie și pentru auditor, ceea ce este, nu este bine nici pentru una, nici pentru uh, cealaltă. Uh, de asemenea, nu cred că avem, uh, este o soluție uh, rota, rotația firmelor, ci mai degrabă rotația uh, partenerilor, adică întărirea uh, zidului chinezesc. De asemenea, cred că um, auditul dual nu este neapărat o soluție, ci ar trebui să găsim o soluție pentru uh, shared audit, pentru auditul divizat între uh, diverse componente, dar desigur că este foarte greu să spui de exemplu, niște procente. Am înțeles că acest lucru funcționează foarte bine în câteva state membre, doar la nivel de recomandare, în sensul că atunci când o multinațională, de exemplu, are uh, care are subsidiare peste tot în, uh, în, Europa, acestor subsidiare li se recomandă să lucreze cu, un, uh, cu ce auditor vor ei. Adică fără a avea o recomandare din partea uh, firmei mamă către subsidiare de a lucra cu un uh, anumit uh, uh, auditor. De asemenea, nu cred că trebuie să mergem către o obligare a auditorului să raporteze către autorități și aici am discutat cu diversi actori implicați și cam toată lumea este de acord că de fapt ceea ce vrem este ca auditorii și autoritățile să colaboreze uh, deci am merge către, o, către discuții periodice care trebuie să aibă loc între auditori și uh, autorități. Uh, Cam astea sunt propunerile pe care uh, eu le voi pune pe masa negocierilor cu raportorii. Cum spuneam, ele au fost discutate și cu uh, colegi din PP și chiar și din afară. Și sper ca, uh, în special, propunerea cu uh, încurajarea firmelor mici în sectorul non-audit să întrunească și adeziunea colegilor de, din stânga scenei politice, astfel încât să putem avea niște compromisuri care să ducă la un raport favorabil pentru toate părțile. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Lichtenberger are cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Unor sunt uh, foarte surprinsă când, uh, date fiind evenimentele și uh, observarea pieței financiare din ultimii ani, se conturează așa cum se conturează și vine cineva cu atâta optimism în legătură cu regulamentele neobligatorii și crede cu tărie în acestea într-o situație de oligarhie. Eu nu împărtășesc acest punct de vedere, trebuie să vă spun. Și nu cred că majoritatea Parlamentului European împărtășește această opinie. Nu vreau uh, să intru în detalii, dar vreau să vă spun uh, câte ceva despre acest raport. Noi am primit o evaluare de impact privind o evaluare de impact și nu asta așteptam eu, pentru că în acordul interinstituțional se spune că instituțiile, printre care se numără și Parlamentul European, fac evaluări de impact asupra textelor legislative și nu asupra evaluărilor de impact elaborate de alte instituții. Pentru că, până la urmă, acesta nu cred că este un mod uh, corect în care să ne folosim noi resursele. Dacă eu consider că cineva a greșit uh, în activitatea sa, pot spune acest lucru, dar uh, nu cer altei unități să facă un raport în legătură cu activitatea altei unități. Deci nu cred că acest lucru este în interesul Parlamentului și nu, de aceea nu susțin neapărat această procedură. Nu mă așteptam la acest lucru, nu, nu acesta este la lucrul pe care îl așteptam de la noul departament. Dacă vrem să profităm la maxim de acest nou departament, de această nouă unitate, cred că um, ar trebui să-i cerem să verifice anumite chestiuni punctuale la cererea noastră, dar nu să emită uh, opinii politice sau să facă evaluări de impact cu privire la evaluările de impact ale altor departamente. La Comisia de Transport de transport am avut mai multe evaluări de impact care s-au referit uh, la mai multe chestiuni și uh, eu mă gândeam că acest tip de subiecte urmau să fie investigate, cercetate. Pe viitor aș prefera să alegem o altă procedură, așadar. Doamna Tain are cuvântul. Doresc și eu să îi mulțumesc domnului raportor pentru uh, acest document complet și foarte detaliat. Uh, Cred că reprezintă o prezentare foarte corectă a abordării comisiei, dar de asemenea um, și a punctelor de vedere diferite. Dacă ne gândim la uh, toate grupurile politice, cred că putem spune că noi credem cu toții că rolul comisiei uh, ar trebui să fie consolidat. Întrebarea este în ce măsură trebuie el să fie consolidat. Cred că pe viitor va trebui să existe o decizie luată în comun. Am văzut că nivelul uh, discuțiilor sau uh, că discuțiile s-au purtat la nivelul uh, autorit, auditorilor sau consiliilor Din câte am înțeles eu, raportorul este explicit doar uh, împotriva auditurilor pure, între ghilimele. Eu pot fi de acord cu această opinie, care um, a fost întotdeauna oricum poziția grupului ALDE. Ceea ce cred eu că lipsește este um, distinția dintre uh, instituțiile financiare despre care a vorbit doamna Lichtenberger pe de-o parte și companiile care acționează în interesul public și întregul uh, nivel uh, inferior și anume IMM-urile. Nu am nicio problemă cu faptul că companiile precum Procter Gamble sau Siemens uh, au uh, avut uh, aceleași firme de audit pe care le-au folosit în, ultimii, în ultima sută de ani sau chiar mai mult. Nu le putem uh, aduce critici. Aceste companii și-au revenit după diferite crize pe care le-au traversat și nu cred că putem critica nimic în auditurile pe care le-au făcut companiile respective. În privința uh, evaluării de impact, trebuie să vă spun că în uh, călătoria noastră în Statele Unite am uh, constatat ce mi s-a părut foarte interesant că procedura de evaluare a impactului pe care o facem noi în Uniunea Europeană nu este la nivelul cel mai bun, de fapt. Acest lucru l-am spus chiar la începutul perioadei legislative. Am spus că vom face valori de impact în toate domeniile și poate că acest lucru este foarte relevant aici, când vorbim chiar despre problema auditului. Noi m-am spus la un moment dat că Parlamentul își va face propria evaluare de impact, dacă se poate, extern. Asta am spus noi la început, dar am avut un sistem vechi prin care comisia era cea care venea cu o evaluare de impact. Vedem în cazul de față că evaluările de impact pot duce la rezultate foarte diferite și am văzut uh, cu exemple concrete acest lucru. Până la urmă, evaluarea de impact a Parlamentului spune că sunt greșeli în evaluarea de impact efectuată de comisie, că propunerea nu a fost evaluată suficient în ceea ce privește fezabilitatea, și, fezabilitatea ei și repet ceea ce a spus și domnul Bodu. Lipsurile din uh, evaluarea de impact uh, a Parlamentului sunt faptul că nu uh, că s-a, că s-a făcut o legătură între criza financiară și exercițiul de audit, acum că auditorii ar uh, deține o parte din răspundere pentru criza financiară. Eu nu văd niciun motiv pentru care acest lucru ar fi adevărat. Dar auditul este, de fapt, retroactiv. Domnul Lene, care a fost raportor pentru uh, directiva privind contabilitatea, a venit cu amendamente de compromis, compromis, amendamentele 15 și 16, foarte importante pentru auditorii noștri, pentru că ele creau uh, temeiul legal pentru auditori pe viitor și uh, au verificat uh, și se verifică nu doar lucrurile care s-au întâmplat în trecut, ci evaluează și viitorul companiei. Doamna Lichtenberger a criticat faptul că instituțiile financiare trebuie să fie salvate cu banii contribuabililor și noi nu aveam în trecut un temei juridic pentru care să facă acest lucru posibil. Deci trebuie să existe acea uh, legătură directă între directiva privind contabilitatea și această uh, directivă privind auditul și trebuie să avem și un context temporal pentru acesta. Pentru că trebuie să vedem dacă toate grupurile politice pot accepta aceste amendamente de compromis. Eu aș fi pentru această, viitoare, această abordare pe viitor. Dar, desigur, trebuie să vedem uh, până la urmă și care sunt situațiile contabile. În general, pot spune că sunt uh, de acord cu opinia raportorului în legătură cu faptul că trebuie să fim prudenți atunci când vorbim despre intervenția pe piață. Este greu să stabilim care este calea corectă pe care trebuie să o urmăm. Multe state membre au um, încercat să adopte anumite soluții propuse de comisie, după care au renunțat pentru că și-au dat seama că nu erau soluțiile adecvate. Trebuie să vă spun că regret că în ultimii doi ani și jumătate Parlamentul s-a ocupat de această problemă a auditorilor. Pro profesia de auditor este una foarte serioasă. Adesea auditorii uh, sunt foarte rezervați, ei sunt, se bucură de foarte mult respect pentru că sunt extrem de bine pregătiți și cred că este uh, păcat că această profesie, care este una destul de restrânsă ca număr, uh, uh, face obiectul unei astfel de, uh, de probleme, de nemulțumiri, de răzmerițe. Am primit foarte multe documente din partea comisiei, avem și avizul de la Copenhaga și avem multe um, alte uh, chestiuni pe masă și dacă n-am avea atâtea dispute legate de documente, poate că situația ar fi alta, dar suntem uh, bombardați de documente și de influențe din partea grupurilor de influență. E păcat că profesia auditorilor și comisia și toți participanții la acest joc sunt implicați în această dispută la nivel înalt. Nu cred că aduce beneficii uh, profesiei de auditor uh, această situație. Sincer, mie mi-e și greu să o înțeleg și cred că oricum pe viitor toată lumea va trebui să fie ceva mai rezervată. Domnule președinte, da, uh, aveți dreptate în ceea ce privește numărul de grupuri de influență care ne-au asaltat. Le-am numărat, sincer, Deja le-am uh, alocat câte un număr și salut uh, cu bună ziua numărul 1, bună ziua numărul 50. Într-adevăr, unitatea care se ocupă de valorile de impact uh, trebuie să verifice ceea ce face Comisia, pentru că la Parlament foarte adesea am avut îndoieli în legătură cu modul în care Comisia își face valorile de impact. Uh, conform acordului instituțional din 2003, se spune că Comisia trebuie să facă evaluări de impact și noi putem aduce amendamente valorii de impact. Dar din 2003 am avut cel puțin șase rezoluții cu privire la acest subiect și am tot cerut eh, să se facă eh, evaluări de impact eh, independente din exteriorul serviciilor comisiei. Se cere chiar și înființarea unei uh, agenții independente. Eu mi-aduc aminte că am avut uh, rolul de negociator uh, al acordului interinstituțional cu Comisia, însă Comisia în continuare nu dorește să se meargă pe această cale și de aceea am recurs la această metodă, să facem noi evaluare de impact la Parlament cu scopul de a uh, pune sub semnul întrebării evaluarea de impact a comisiei. Nu e o procedură neobișnuită, e una normală. Și uh, mă aștept să crească astfel presiunea asupra comisiei. Poate că în a doua perioadă legislativă putem vorbi uh, despre o evaluare de impact generală. Îi voi da cuvântul doamnei Lichtenberger și haideți să lăsăm subiectul unității uh, care se ocupă de evaluarea de impact. Sunt de acord că avem o problemă foarte mare cu uh, evaluarea de impact făcută de comisie. Nu, uh, problema nu este că putem doar să vedem evaluarea de impact și apoi să facem ce ce trebuie, dar în primul rând trebuie să facem un proiect și să vedem cum putem justifica acest proiect. Ce argumente putem aduce în favoarea lui? Cred că soluția uh, pe care uh, o avem în vedere riscă să fie contraproductivă. Pentru că putem pierde contractul, contactul cu realitatea și cu ceea ce doream noi să reglementăm la, bun, la, la început. Trebuie să vorbim despre importanța independenței evaluării de impact. Și trebuie să ne gândim și la viitor. Acest lucru este problematic pentru că, din punctul meu de vedere, Am ascultat acest schimb de opinii la momentul respectiv și am constatat că nu putem uh, face o evaluare de impact uh, asupra evaluării de impact a comisiei. Noi trebuie să vedem cum este această evaluare impactului. dar trebuie să vedem și cât de bine funcționează propunerea care se, facă, neam, uh, care se face. Cum putem să mergem mai departe acum? Dacă nu venim uh, cu o opinie bine formată, nu cred că putem avansa foarte bine. Vă mulțumesc foarte mult. assessment. Nu vreau să intru neapărat în detalii în legătură cu studiul de impact, însă la cererea comisiei dumneavoastră am încercat să identificăm punctele forte și deficiențele din studiul de impact al comisiei și am să vă prezint pe scurt concluziile noastre principale, însă doresc și să vă explic cum am procedat exact și care a fost obiectivul nostru pentru că în acest document nu cred că uh, judecăm substanța, fondul propunerii și nici meritele propunerii de politici, de politici propuse aici. Singura analiză pe care o facem este dacă Comisia în acest studiu de impact, care este un studiu solid de 280 de pagini, deci dacă în acest uh, studiu de impact uh, este cazul să identificăm propuneri pe care să le susținem. Și identificăm aici propuneri legate de această metodologie și dorim să ajutăm Comisia să identifice ce puncte trebuie discutate cu Comisia Europeană și să vedeți unde trebuie să cereți clarificări suplimentare. Practic, concluzia noastră este că acest uh, studiu de impact este cu siguranță un document foarte bine fundamentat. Este corect să spunem că e vorba de, un studiu, de o evaluare solidă a majorității propunerilor politice făcute în diferitele uh, acte legislative. Mai ales în ceea ce privește aceste schimbări de politici propuse în uh, directiva modificată. Dacă citim cu atenție studiul de impact și îl comparăm cu orientările, uh, constatăm, deci dacă le comparăm pe cele două, identificăm anumite deficiențe. Considerăm că sunt unele puncte în legătură cu care ați putea să duceți o discuție foarte interesantă cu Comisia înainte de a lua decizia, cunoscând pe deplin faptele. Prima chestiune de care ne ocupăm în documentul nostru este dacă Comisia a arătat clar și convingător care este problema, de ce este necesară intervenția pe piața serviciilor de audit mai ales pe piața serviciilor de audit uh, a, a întreprinderilor de interes public. Se identifică cinci uh, domenii problematice cărora li se asociază și niște obiective de politici. Aici nu este niciun fel de problemă și am putea chiar să spunem că acest set de opțiuni politice este coerent și consecvent în mod logic față de propunerile, de obiectivele din propunere. Dacă ne uităm la textul comisiei, este limpede că la baza acestor obiective, de exemplu, uh, micșorarea așteptărilor față de auditor și evitarea riscului de conflict de interese. Deci la baza acestora se află două uh, idei principale doi vectori. În primul rând, proasta calitate a auditului în Europa a contribuit la criza economică și la criza financiară. Și noi nu contestăm acest fapt în documentul nostru. Dar ne întrebăm dacă Comisia a oferit suficiente probe pentru această ipoteză. Și cel de-al doilea vector aflat la baza acestui idei ar fi că este o problemă de concurență pe piața auditului. E posibil să fie, nu știm. Întrebarea este dacă în studiul său Comisia dovedește că există o problemă de concurență. Răspunsul la aceste două întrebări este, după părerea mea, um, altceva și nu un exercițiu academic. Doar dacă problema e foarte clară, putem decide dacă soluțiile propuse pot să fie unele cu efecte pozitive. Altfel, dacă păstrăm un limbaj vag cu privire la problemele ce trebuie tratate, Putem să luăm măsuri, dar nu le vom lua pe baza unor probe solide, așa cum și-a propus Comisia inițial în orientări. A spus că dorește legislație bazată pe probe și că Parlamentul are dreptul la aceste informații, împreună cu propunerea. În ceea ce privește legătura cauzală dintre criză și uh, deficiențele uh, auditului, pe plan calitativ, înțeleg că e greu să se fundamenteze cu probe acest lucru, pentru că deocamdată nimeni nu poate să uh, dovedească acest lucru. Mai mult, e clar pentru toată lumea că uh, un sector al auditului funcțional va avea o contribuție pozitivă la stabilitatea financiară. Nimeni nu poate contesta acest lucru. Uh, deci, până la urmă, am putea să acceptăm ca Comisia să nu fundamenteze această legătură cauzală. Mai îngrijorător în acest studiu de impact este că Comisia își explică unele din măsurile de politici mai controversate printr-o uh, presupusă problemă de concurență pe piață. Nu poate fi negat faptul că cele patru firme mari au cote de piață uriașe în Uniunea Europeană. Însă sunt avocat specializat în concurență și știu că cotele de piață în sine nu înseamnă automat că se distorsionează concurența. Nu spun nici că nu o distorsionează. Nu știu, în unele cazuri da, în altele nu. Însă, singura problemă este că în acest studiu de impact Comisia nu dovedește acest lucru. Ei descriu faptul că sunt cote de piață mari și apoi fac comparații cu alte sectoare și trag concluzia că trebuie să existe o problemă. Însă Comisia este autoritatea europeană a concurenței. Ei au datele la ei ca să facă o evaluare clară a pieței. Și nu au făcut-o în acest studiu de impact. Și aceasta este problema identificată de noi în document. Nu dorim uh, să judecăm dacă măsurile sunt corecte sau nu, sau dacă um, dumneavoastră trebuie să adoptați sau nu acest uh, act legislativ. Noi spunem că dacă doriți, puteți să cereți Comisiei lămuriri în legătură cu uh, aceste ipoteze sau acuzații cum că aceste cote de piață reprezintă o problemă pentru concurență. Eu nu cred că uh, e prea greu să se dovedească, dar uh, nu este făcută dovada. După această problemă a definiției, am uh, studiat și impactul așteptat de la această propunere. Pentru cea mai mare parte a măsurilor există un rezumat clar comparabil, uh, realizat în mod solid, însă la unele dintre propuneri, din păcate chiar la cele mai controversate, știm cu toții care sunt, e vorba de rotație obligatorie, de limitările uh, oferirii de servicii de non-audit, firme specializate exclusiv în audit, credem că evaluarea ar fi putut să fie făcută cu mai multă rigoare. mai ales în ceea ce privește efectul uh, asupra costurilor și beneficiilor a acestor măsuri, care nu, uh, nu este niciodată cuantificat sau aproape niciodată. Trebuie să recunoaștem faptul că Comisia, după cum cer chiar orientările Comisiei, e foarte transparentă în, acest, în privința acestei lipse de date. Și, practic, cei de la Comisie recunosc uh, public că nu pot să ofere o uh, uh, estimarea costurilor. Însă, Chiar dacă acceptați sau nu această justificare, rezultatul este că devine foarte dificil să se uh, evalueze impactul potențial al acestei propuneri. Pentru că niciodată nu se dau cifre legate de efecte. Să vă dau un exemplu care mi se pare uh, foarte interesant. În ceea ce privește furnizarea de servicii de non-audit pentru, uh, pentru entitățile auditate, Comisia spune că nu sunt costuri directe. Deci se consideră că costurile sunt non-existente. Dar la capitolul costuri indirecte se spune că acestea există, dar nu pot fi estimate pentru că depind de restructurarea globală a pieței. Este un raționament circular. Se spune nu vă putem da costurile restructurării pentru că tocmai restructurăm. Bine, dar uh, nu ne ajută deloc să vedem uh, care ar putea fi consecințele propunerii. Și încă o dată considerăm că această lipsă unei analize cuantificate este o consecință indirectă a lipsei unei analize da- detaliate a pieței. Un alt exemplu de situație în care studiul de impact nici măcar nu mai corespunde cu propunerea este acest calcul al perioadei de rotație. Studiul de impact se referă la o perioadă de rotație ideală de 9 ani, care ar fi prea costisitoare pentru întreprinderi. Dacă ne uităm la propuneri, vedem că se propune de către Comisie o perioadă de rotație de 6 ani. Cred că Comisia dumneavoastră ar putea să adreseze aici o întrebare foarte pertinentă Comisiei cu privire la această diferență, ca să aflați de unde vine. În concluzie, Cred că cel puțin o parte din aceste propuneri au fost foarte criticate de uh, cei din sector. Principala problemă nu este neapărat una legată de obiectivele propunerii, ci de proporționalitatea anumitor măsuri. O analiză de impact solidă cu cifre mai bune, cu justificări mai bune, mai bazate pe probe, ne, ne-ar ajuta, credem, să um, argumentăm mai bine în favoarea acestei propuneri. Mulțumesc! Mulțumesc și acum uh, aș avea întrebări pentru comisie. Când am văzut eu prima dată această propunere, m-am gândit de ce, de ce ni s-a propus acest document. Dacă sunt probleme de concurență în anumite domenii, avem uh, o direcție foarte puternică a concurenței, avem o, un temei juridic foarte puternic pentru dreptul concurenței. De ce nu intră acolo acest uh, subiect? Și se pune întrebarea și de ce nu a fost organizată o anchetă în domeniul concurenței. Știu că s-au făcut în alte domenii anchete de mare amploare în anumite sectoare și s-au tras concluziile necesare. Trebuie să vedem ce spune DG Competition pe termen mediu în legătură cu acest uh, subiect. Însă, nu știu dacă se face suficient. Ne întrebăm de ce nu a fost cazul aici. Nu știu dacă cineva de la comisie uh, Uh, poate să ne răspundă, să ne dea un început de răspuns la această întrebare. Dacă nu uh, puteți să ne răspundeți astăzi, uh, vă mai așteptăm. Poate domnul Basi, vă rog frumos. Thank you, Mr. Lene. Thank you for the question. Mulțumesc, domnule Lene, pentru întrebări. Noi ne-am gândit, după ce am studiat contribuțiile la Carta Verde și după ce am auzit, după ce am urmărit dezbaterea care a urmat acestei cărți verzi, am uh, crezut că această problemă trebuie abordată din alt unghi decât legea competiției, legea concurenței. Și de aceea obiectivele propunerii noastre nu sunt obiective antitrust, ci obiective legate de calitatea uh, activității de audit, încrederea, de încrederea investitorilor și de independența auditorilor. De aceea <clears throat> îmi place foarte mult întrebarea dumneavoastră, pentru că îmi permite să răspund cel puțin la una dintre întrebările puse de colega de la Serviciul de Audit al Parlamentului, de uh, evaluare a Parlamentului, care spunea că noi n-am dovedit Uh, tot ceea ce afirmăm în acea evaluare de impact a noastră. Nu ne-a interesat foarte mult acest unghi al legislației privind concurența, ci ne bazăm pe alte uh, norme legislative, nu pe legislația antitrust. Este un prim argument într-o dezbatere Eh, care poate să dureze foarte mult și nu știu dacă o să mai îmi dați cuvântul mai târziu. Dacă nu, aș profita de ocazie ca să mai spun câteva cuvinte în legătură cu această evaluare de impact. În primul rând, dați-mi voie să îi mulțumesc eh, domnului raportor pentru activitatea de am urmărit foarte îndeaproape, după cum știți, suntem de acord cu multe aspecte din acest proiect de raport. Nu suntem pe deplin de acord cu altele, dar ce este important eh, este că suntem gata să începem această cooperare de o manieră normală, obișnuită cu legiuitorul pentru a găsi o soluție care să fie satisfăcătoare pentru toată lumea. Acesta este punctul de plecare și este întotdeauna util să ne reamintim acest lucru. Suntem de asemenea foarte mulțumiți de această nouă evoluție în Parlament privind directoratul privind uh, evaluarea de impact. Pentru că noi nu avem monopolul acestor evaluări de impact. Nu producem uh, cele mai uh, bune lucrări, nu avem lucrările perfecte, nici propunerile noastre nu sunt întotdeauna perfecte, pentru că dumneavoastră ne ajutați întotdeauna să le perfecționăm. Nici în, în domeniul evaluărilor de impact nu suntem perfecți și suntem siguri că cu ajutorul altor instituții, astăzi instituții ale Parlamentului, mâine cu ajutorul Consiliului, vom putea să colectăm date mai bune și să îmbunătățim calitatea evaluărilor de impact și până la urmă să avem rezultate mai bune. Acesta ar trebui să fie obiectivul nostru. Nu este nicio concurență între noi, ne bucură criticile pe care ni le aduceți și ne bucură să vedem că această evaluare de impact are într-adevăr un impact aici și că evaluarea propunerii, amendamentele pe care le veți uh, propune sunt născute din această evaluare. Ea nu este un scop în sine, ea trebuie să contribuie la o mai bună um, legiferare și asta facem împreună. N-am să intru în detalii Uh, în legătură cu întrebările care mi s-au pus, nu pentru că cred că am făcut o treabă perfectă, ci pentru că cred că suntem deschiși la dialog chiar și în ceea ce privește evaluarea de impact. Suntem uh, deschiși dialogului pe baza evaluării dumneavoastră a evaluării noastre de impact o să vedeți ce greu este atunci când începem să punem lucrurile pe hârtie. O să vedeți cât de greu este să faci o evaluare de impact în loc să critici una. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Sigur am înțeles cu toți și putem să fim de acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră. Văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul la această temă. Putem închide. Domnule Karim, doriți să luați cuvântul? Domnule președinte, vă mulțumesc. De fapt, mi-a plăcut foarte mult această dezbatere, a fost chiar foarte viguroasă. Un uh, vis umed britanic, dacă vreți să-i spunem așa. Uh, colegul uh, Masop vine dintr-o țară caldă și uscată, noi, la noi e mai mare umezeală. Argumentele dumneavoastră sună ca și cum mi-ați cere să mă duc și să găsesc dovezile care să justifice politicile. Mm, dar pentru asta am criticat noi Comisia, că pune căruța înaintea boilor, că creionează o politică înainte de a avea toate uh, argumentele. Am fost foarte uh, satisfăcut că am avut posibilitatea uh, să analizez documentul din partea noului nostru serviciu. E prima dată când facem acest uh, lucru. Vă reamintesc că această procedură este nouă, dar atunci când aici în comisie spunem că prezentarea argumentelor trebuie să facă într-o manieră transparentă, nu trebuie să facem acest uh, lucru în spatele unor uși închise. Am spus acest lucru chiar și atunci când nu aveam nicio idee care sunt uh, uh faptele identificate în acel raport. Foarte pe scurt, domnule președinte, în legătură cu... Nu, de fapt nu. Nu o să o iau punct cu punct. Uh, domnul Bodu și doamna Taine au venit cu propuneri foarte interesante. Voi saluta ocazia de a sta cu dumneavoastră uh, între patru ochi și să parcurgem aceste propuneri rând cu rând ca să vedem exact cum putem să încorporăm propunerile acestea, ideile acestea în uh, raport. Doamna Lichtenberg uh, face comentarii generale în legătură cu evaluarea de impact. Cu riscul de a mă repeta, e prima dată când folosim acest proces, această procedură. Este o activitate perfecționabilă, perfectabilă dar vreau să mulțumesc pe această, cu această ocazie și celor care ne-au uh, furnizat uh, aceste uh, informații. Sigur că e ceva ce trebuie tratat ca un proces în desfășurare. Trebuie să avem un interes față de această idee în evoluție, în dezvoltare. Apoi, în legătură cu ceea ce spunea Comisia, cred că Colegii ar trebui să știe că am invitat, l-am invitat pe comisarul Barnier și am stat de vorbă cu el de două ori încercând să trec prin anumite detalii ale propunerii până la un anumit stadiu în care atât noi cât și Comisia și posibil și Consiliul să ajungem într-o etapă cu câteva propuneri concrete asupra cărora să fim de acord, pentru că asta este singura modalitate în care cred că putem obține documente de calitate ca să facem într-adevăr progrese remarcabile. Voi mai avea încă o întâlnire. Primele două au fost foarte productive uh, cu comisarul Barnier și cred că până la urmă nu va fi nimeni pe deplin fericit, dar nu este misiunea mea să fac oamenii fericiți. Eu trebuie să vin cu un set de propuneri și cred că dacă acest lucru îmi va ieși, atunci am realizat chiar mai mult decât mi s-a cerut de către votanții mei. Da, mulțumesc. Atunci am încheiat cu acest punct de pe ordinea de zi și revenim la raportul doamnei McCarthy Deci, Arlene McCarthy, aveți cuvântul. Domnule președinte, o să prezint eu raportul și apoi o să vorbesc în calitate de raportor din umbră la raportul dumneavoastră. Deci o să-mi prezint eu raportul, vă ascult pe noastră ce aveți de spus despre compromisuri și revin bine, dragi colegi, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru amendamentele depuse la timp. Ieri v-am distribuit o nouă variantă pentru că am stabilit să nu mai votăm până în septembrie, deci avem timp să ne gândim la aceste probleme. Am venit cu niște propuneri de compromis care cred eu că reflectă majoritatea vederilor exprimate în comisie. Aceste puncte se referă la probleme specifice, raportarea țară cu țară, raportarea pe proiect pentru industria extractivă și materialele, eh, pragurile materiale, pragurile financiare, care au fost discutate și la Econ, am primit amendamente și de acolo și pragul a fost coborât eh, față de propunerea inițială a Comisiei. Inițial nu am spus că nu aș vrea să folosesc praguri financiare deloc, dar mi s-a explicat că ele sunt absolut uh, necesare. Că trebuie să stabilim o sumă, trebuie să negociem o sumă, foarte multe amendamente pe această temă și uh, uh, la fel în raportul domnului Len, așa că a trebuit să încercăm să ne înțelegem asupra unei cifre. De asemenea, să stabilim ce se raportează, ce se include în raport, uh, dacă avem rapoarte la nivel guvernamental, dacă avem raport la nivel de proiect, dacă avem, uh, suntem mulțumiți cu listarea anumitor proiecte. Eu cred că încă mai este loc de mai bine De asemenea, am introdus aici, pentru că era vorba de o părere majoritară din amendamentele depuse, că um, raportarea de la țară la țară trebuie inclusă în uh, raporturile anuale pentru a ne asigura că informațiile puse la dispoziție de companii sunt uh, de încredere și pot fi verificate din surse independente. Compromisul uh, se mai referă și la tipurile de plăți care trebuie raportate da, vom vedea acest lucru și când discutăm, uh, domnule uh, Lene, raportul dumneavoastră, ce, la ce acord ajungem în, acest, uh, în această direcție. Apoi am analizat problema minim, armonizare minimă sau maximă în privința cerințelor de raportare. Am încercat în acest compromis să găsesc o cale de mijloc între amendamentele depuse la comisie, pentru că unii erau împotriva armonizării maxime, alții doreau o armonizare maximă cumva limitată. Am spus că ar trebui să avem armonizare maximă pe, pentru IMM-uri, dar statele membre pot veni cu uh, cerințe suplimentare în uh, raportările anuale, pentru că în uh, toate aceste rapoarte noi ne dorim să eliminăm cât mai mult din birocrație, însă până la urmă e vorba de rapoarte privind transparența, deci Trebuie să avem nivele acceptabile de transparență și asta nu ar putea duce decât la mărirea vizibilității IMM-urilor. Ele își doresc regulamente mai simple, mai ușoare, dar nu își doresc neapărat scutiri, pentru că le-ar știrbi și credibilitatea. Statele membre ar putea să impună cerințe de raportare mai stricte asupra companiilor mari și a întreprinderilor de interes public. Pot să uh, pragurile de notificare și acest lucru mi se pare foarte uh, sensibil. S-au mai exprimat uh, preocupări în uh, legătură cu delegarea activității către ESMA. Am încercat să țin cont de aceste preocupări și sper că putem ajunge la un compromis uh, în această direcție care să permită ESMA măcar să creeze um, orientări, linii directoare, dacă nu regulamente, uh, reguli obligatorii. Unii colegi doreau ca statele membre să emită aceste linii directoare, dar eu prefer varianta ESMA și atunci statele membre să vină cu linii directoare, orientări complementare, care să fie proporționale cu uh, mărimea întreprinderilor. Apoi s-a vorbit despre raportarea expiră. Um, cred că ceea ce domnul președinte a făcut cu regulile, de, regulile contabile am uh, încercat noi să transpunem aici. E vorba de un format electronic de raportare contabilă și am simțit că ar trebui să introducem acest format unic, astfel încât să avem uniformitate și atunci uh, împreună cu ESMA ne-am am început reflexia asupra acestui sistem, acestui format uh, XPRL care uh, pare să fie cel mai uh, potrivit. Unii colegi însă spuneau că de fapt deja se lucrează la revizuirea acestui uh, soft pentru a-l îmbunătăți și a scăpa de anumite erori. Deci uh, a trebui să avem o prevedere care să țină cont și de avansurile tehnologice atunci când uh, alegem o astfel de variantă. Putem testa și alte formate. Știu că anumiți uh, colegi au spus că în uh, Statele Unite, de exemplu, este obligatorie utilizarea acestui sistem. Noi poate că ar trebui să nu uh, urmăm chiar această direcție. În alt compromis s-a referit la calcularea drepturilor de vot. Comisia Econ a avut o poziție foarte fermă pe această temă și cred că trebuie incorporat acest amendament. pentru că este în conformitate cu uh, legislația deja aprobată, de exemplu short selling-ul. Pentru sancțiuni, o zonă în care am avut discuții nenumărate, am analizat amendamentele depuse pe această temă și vă spuneam că niciodată nu sunt mulțumită cu sancțiuni foarte uh, stricte, foarte fixe, pentru că Atmosfera este diferită în uh, statele membre, ce e bine în uh, România sau Bulgaria, nu e neapărat foarte bine și în Marea Britanie sau Franța. Dar am avut o discuție foarte interesantă cu comisia și colegii și am păstrat uh, propunerea comisiei aproape, aproape integral adăugând uh, anumite uh, sancțiuni uh, deosebite doar în cazuri de încălcare foarte gravă. Și am, de asemenea, am lăsat statelor membre posibilitatea de a impune sancțiuni suplimentare. Pentru că, până la urmă, trebuie să ținem cont de diferențele de sistem de la un stat membru la altul și să avem un grad de flexibilitate și aici. Cred că nivelele propuse uh, de comisie în ceea ce privește sancțiunile n-ar conduce către nivele foarte înalte de sancționare în statele membre și eu m-am gândit să sprijin setul de propunere al Comisiei în acest sens. Dacă vă uitați la amendamentele de compromis, veți vedea că am mutat anumite mm, uh, prevederi, am schimbat locul lor în text, dar asta doar ca să fie mai clar. Publicarea sancțiunilor mi se pare iarăși foarte importantă în termen de descurajare a statelor membre care mm, nu se conformează. Și sigur că sunt de acord că trebuie să existe niște limite ale publicării acestor sancțiuni, dar nu vreau să ne trezim că cineva care are un avocat foarte bun uh, poate să scape de, de această, acest tip de sancțiune trebuie să apelăm la publicarea sancțiunilor pentru că este o măsură descurajantă. Atunci când uh, putem publica amenziile și sancțiunile date într-un anumit caz, atunci uh, oamenii se gândesc de două ori. Chiar aș vrea să ajung în uh, postura asta, să fiu arătat cu degetul. Deci e o măsură, după părerea mea, eficientă. Nu știu dacă și Comisia este de acord cu asta. Clauza de revizuire. Am preluat câteva sugestii de la Econ și de la Comisia pentru Comerț Internațional în text și am, cerit, uh, am cerut o analiză la 2 ani după transpunere, dar în raportul noastră, domnule președinte, uh, aveți uh, un termen diferit. Cred că va trebui să revizuim împreună acest lucru. Doi ani, după părerea mea, este o perioadă suficientă pentru a vedea cum merg lucrurile și a avea un raport de punere la aplicare. De asemenea, am analizat sistemul de excepții față de obligația de raportare. Am putea accepta aceste excepții, dar numai dacă facem întâi o analiză de impact a acestor excepții. Comisia Econ era preocupată de sistemul de păstrare a datelor în această perioadă de doi ani, dar știu, poate mulți colegi nu au avut timp să analizeze compromisurile pe care le-am distribuit. După ce discutăm și, și uh, raportul dumneavoastră privind uh, rapoartele contabile, veți vedea că problema cea mai sensibilă este acea raportare de la țară la țară. Și aș vrea să găsim modalități de a alinia cele două uh, rapoarte pentru a nu avea uh, compromisuri foarte diferite, nu avem surprize la vot. O să ascult ce au de zis și colegii și uh, după aceea voi lua din nou cuvântul. Mulțumesc! Gut, also ich denke vielleicht, weil Sie das Thema des Verfahrens angesprochen haben, das Beste wird sein, es gibt ja tatsächlich, das gab relativ wenig. Ați vorbit despre procedură. Într-adevăr, uh, nu am avut prea mult timp la dispoziție pentru a analiza în detaliu amendamentele de compromis. Dar uh, cu siguranță raportorii din umbră se vor uh, întâlni la începutul lunii septembrie și vor uh, analiza posibilitățile de care dispunem. Cred că ar trebui să votăm oricum în septembrie. Pentru că va trebui să clarificăm situația, să vedem cum votează majoritatea. Câteva precizări în legătură cu uh, directiva privind transparența. Această directivă se adresează unui grup de companii mai mult uh, decât uh, cealaltă directivă. Cerințele de transparență sunt mai dure pentru companiile care sunt incluse în directiva privind contabilitatea. Am fost uh, raportor din umbră pentru grupul meu în privința directivei transparenței și pot să vă spun că sunt uh, puțin mai flexibil în privința compromisurilor aici decât sunt la directiva privind uh, contabilitatea. Cam acesta ar fi un comentariu preliminar. În privința rolului ESMA, punctul meu de vedere este ceva mai strict, deci nu am obiecții în ceea ce privește cerințele minime. Problema care apare este dacă se creează sau nu mai multe confuzii. Trebuie să discutăm acest subiect și să vedem în ce măsură putem uh, face acest lucru. În privința uh, sistemului uh, XBRL, da, cred că ar fi bine să introducem acest sistem, dar ar fi bine să-l testăm mai întâi și să vedem care este metoda cea mai potrivită, dar formatele de raportare electronică sunt un lucru bun în opinia mea. Acest lucru uh, este valabil pentru ambele acte legislative pe care le discutăm. În privința sancțiunilor sunt de acord. Da, cred că ar fi bine uh, și putem discuta și sancțiunile suplimentare. În privința analizei de la caz la caz, de la țară la țară, în um, propunerea pe care o discutăm, um, se discută despre avantajele și dezavantajele acestui sistem. Va trebui să discutăm acest subiect și cu raportorii din umbră. Există anumite cerințe pe care le avem cu privire la directiva privind transparența. Putem fi flexibili într-o anumită măsură. Analiza uh, fiecărui proiect în parte este încă uh, o chestiune care privește uh, domeniul forestier și, altor, și alte domenii pe care le are în vedere Comisia. Nu vrem să fim prea birocratici, să creăm prea multă povară administrativă, dar vrem să fim eficienți. putem uh, discuta uh, problema evaluărilor în mod diferit față de uh, ceea ce se, vorbe, ceea ce se discută în privința directivei contabilității. Eu am câteva amendamente de compromis la directiva privind contabilitatea. În esență, m-am inspirat din discuțiile pe care le-am purtat la Consiliu, unde există deja câteva variante de compromis pe care le-am putea accepta. Bineînțeles, acest lucru nu este valabil pentru toate domeniile, dar pentru anumite uh, chestiuni putem ajunge la compromis și de aceea, pentru anumite chestiuni, m-am inspirat din uh, ceea ce s-a discutat la Consiliu. Compromisul 1 se referă la opinia corectă și reală. Cred că ar fi suficient să introducem acest punct la considerente. Uh, compromisul 2, propunerea pe care o va face Comisia la un moment dat în legătură cu guvernanța corporativă și răspunderea socială. Cred că acest punct ar trebui să fie inclus în propunerea nouă. Nu cred că e necesar să o abordăm aici. Uh, compromisul 3, raportarea în format uh, XBRL, sunt de acord cu doamna McCarthy aici. Compromisul 4 se referă la um, regimul pentru companii mici, amendamentele de la colegii noștri francezi. Aici Consiliul a fost de acord uh, cu un plafon cu un prag acceptabil de 20. Cred că această variantă uh, este un compromis acceptabil, ne oferă un oarecare spațiu de manevră și oarecare armonizare. Compromisul 5 reprezintă o modificare de ordin tehnic, câteva propuneri uh, făcute doamna Castex. Compromisul 6 se referă la um, măsur, mijloace alternative de măsurare, um, instrumentele financiare uh, care să, pot fi admisibile la un anumit moment Eu aș dori să uh, vă spun câteva lucruri despre compromisurile 7 și 8. Încă o dată, o chestiune tehnică legată de uh, bilanțurile contabile, de situațiile financiare. Compromisul 9 se referă la o chestiune similară. Compromisul 10 statele membre um, și um, acceptarea, goodwill. Compromisul 11 este o adaptare la compromisurile 7 și 8. Compromisul 12 uh, spune că este suficient să se precize numărul de angajați. Compromisul 13 spune că termenul limită trebuie să fie stabilit de statele membre. Acest lucru este în conformitate cu măsurile administrative, deci ca acest lucru să fie de latitudinea statelor membre, să nu mai avem reguli detaliate la nivel european cu privire la termenul limită. Compromisul 14 reprezintă o derogare de la cerințele de auditare pentru companiile mici. Credem că trebuie să analizăm serios acest aspect, pentru că nu uh, toate companiile mici uh, au nevoie de această derogare. Trebuie să nu uităm micro-întreprinderile. Dacă doresc să primească un uh, împrumut din partea unei bănci, atunci trebuie să o facă, dar trebuie să discutăm problema obligativității. Compromisul 15 reprezintă o soluție propusă de Consiliu încă o dată. Oricum, ea trebuie să fie inclusă în raport. Raportarea de la stat la stat, această temă foarte interesantă, Primul uh, punct um, este unul în privința căruia m-am răzgândit o nouă definiție a proiectului. Acum ne, ex, ne referim la anumite acorduri uh, contractuale și um, pentru prevederile penale am propus um, am propus o clauză de caducitate. Nu știu dacă vom putea evita aceste um, uh, cerințe uh, introducând un nou act legislativ. Oricum, aceste chestiuni uh, trebuie discutate cu raportorii din umbră. Am inclus și uh, plăți uh, suplimentare, uh, taxele de uh, um, uh, taxe temporare pentru proiectele aflate în derulare suma penalităților pentru poluarea mediului. Am inclus și un um, compromis de clarificare pentru uh, evaluarea de la stat la stat. Am analizat uh, situația în care o filială activează în uh, trunul dintre cele două aspecte și am introdus și o clauză de revizuire care este extinsă în mod explicit. Nu am propus o extindere la alte sectoare, în schimb. Raportorii din umbră vor uh, discuta acest aspect și vor vedea dacă se poate ajunge la un acord. Nu am inclus uh, un audit pentru acest raport, pentru că, în ceea ce privește directiva contabilității, acest lucru aduce la costuri disproporționate. E posibil ca lucrurile să nu stea la fel în cazul directivei transparență, dar cred că aici, în acest caz, toate companiile sunt afectate și astăzi am primit o opinie din partea Transparency International care s-a referit la primele 100 de companii. Și uh, trebuie să vă spun că bun, directiva privind contabilitate se aplică tuturor. Și pentru că se aplică tuturor companiilor, înseamnă că ceea ce dorim noi să se aplice se va aplica și îi va afecta pe toți în aceeași măsură. E posibil ca aceste prevederi să ducă la rezultate disproporționate și de aceea eu aș spune că ne-am uh, schimbat puțin uh, opinia și că acum trebuie să vedem dacă la începutul lui septembrie, uh, doamnă McCarthy și cu mine, putem să ne apropiem puțin punctele de vedere, să venim cu compromisuri comune. Dacă nu vom putea face acest lucru, vom vota în comisie asupra acestui subiect în septembrie, vedem ce se întâmplă atunci, vedem și ce se întâmplă la plenară. La plenară va trebui să răspundem la uh, întrebarea privitoare la mandatul Parlamentului, să vedem cum vom face, dacă vom aștepta o a doua lectură odată ce Consiliul ne va fi prezentat uh, oficial poziția sa. Atât uh, doream să vă spun. Uh, doamna Sain și doamna McCarthy doresc să intervină. Äh, ähm, Dacă înțeleg eu bine, vorbim mai întâi de compromisul doamnei McCarthy. În legătură cu acest aviz, Uh, privind directiva transparență. Nu, l-am primit abia azi dimineață și nu sunt chiar gata, mai am niște rezerve în legătură cu propunerea de compromis 1. Per total, am putea să fim de acord cu abordarea proiect uh, pe proiect, se dorește aici găsirea unei soluții și cred că e foarte bine ca IMM-urile să fie menționate în mod expres în mai multe părți din compromis. În ceea ce privește uh, directiva standardelor contabile, e o mare diferență între directiva transparență și directiva standarde contabile. Adică, mi se pare că pentru aceste întreprinderi, pentru directiva privind transparență, uh, e nevoie de un raport standard, iar pentru uh, și poate că ar trebui menționat acest lucru într-un considerent. Ar trebui să vedem dacă verzii, de exemplu, sunt de acord. Cred că acest lucru ar putea să fie inclus în text, dar trebuie să lăsăm uh, toate posibilitățile deschise ca să vedem ce fel de raport electronic trebuie să fie aici. Uh, nu am nimic împotriva ex-BRL, uh, însă cred că trebuie să ajungem la un standard european. Am putea menționa acest lucru în considerente, dar cred că în orice caz avem un termen uh, prevăzut ca să mai discutăm și în viitor despre acest subiect. În legătură cu compromisul 6, am aici o întrebare pentru raportoare. termenul începând de la care ar trebui să fie făcute publice aceste rapoarte. Recent am constatat că uh, Siemens, de exemplu, în China, uh, activează acolo și uh, ne putem întreba care sunt termenele aici. E vorba de 5 ani, de 30 de ani, de 50 de ani, nu știu. În fiecare text legislativ se stabilește câte un termen, câte o dată limită și sigur că uh, cu calculatoarele, cu informatica, lucrurile pot fi simplificate. Asta aveam de zis în legătură cu propunerile de compromis ale doamnei McCarthy. Acum, în legătură cu cele ale domnului Lene, vreau să vă spun de la început că sunt de acord uh, cu ele, deși îmi pare rău că în practică nu se face o separare mai clară între uh, contabilitatea tradițională și alte tipuri. Eu, cel puțin, aș fi dorit ca statele membre să prevadă aici o excepție mai ales ținând cont de IMM-uri care nu au alte posibilități la dispoziție. Ce important este ca la amendamentele 15 și 16 să fie menționat temeiul juridic și de asemenea trebuie să ne orientăm uh, spre viitor. Știu că uh, S-a mai spus că aici IMM-urile nu sunt suficient uh, menționate. Am avut discuții în Germania, uh, nu știu care e situația în alte state, însă la noi, când se fac uh, audituri la IMM-uri, consilierii fiscali sunt implicați. Sigur că poate că lucrurile sunt altfel în alte state, noi am dorit să se monitorizeze exact cine exercită această funcție. S-ar putea menționa cazul Belgiei, unde intervin avocații. În fine, înțelegeți ce vreau să spun. De la un stat membru la altul, situația este diferită, situația contabilității și a verificării conturilor. Știu că Raportorul încearcă să facă propuneri de compromis și că trebuie să fie discutate. Dar aș dori să mai um, evoc destul de clar că unele aspecte se îndepărtează de propunerile de compromis. Nu trebuie să avem în vedere doar industria materiilor prime sau sectorul cercetării, ci toate sectoarele uh, și apoi, în ceea ce privește definirea proiectelor, cum, așa cum a fost făcută până acum, nu suntem de acord. De aceea am venit cu anumite amendamente legate de definiție și legate și de directiva transparență. Obligația de raportare trebuie să existe și la nivelul statelor în uh, de la 100.000 de euro și nu de la 500.000. În ceea ce privește dimensiunea întreprinderilor, dacă am înțeles eu bine, propunerea comisiei s-ar opri la 500.000 de euro. Uh, și în propunerea de compromis se prevede o dată de la care să se aplice prevederile de drept penal și la state terțe, nu doar la statele europene. Trebuie să vedem dacă nu avem deja astfel de acte legislative și deci dacă nu cumva aceasta este inutilă. În legătură cu 36-38 ă, cred că trebuie să mai fie abordată și o problemă la articolul 39 în legătură cu întreprinderile mamă, întreprinderile din domeniul extracției de materii prime. Nu știm dacă e vorba doar de această industrie sau și de alte sectoare și avem aici o problemă. Și anume că este vorba de întreprinderi care pot fi afectate pe plan fiscal de astfel de activități. Deci trebuie să fie clarificat aici despre ce sectoare e vorba, dat fiind prețul materiilor prime și uh, faptul că multe firme din China au uh, monopol uh, e posibil chiar ca unele întreprinderi să aibă propriile mine și să își uh, utilizeze propria producție. Trebuie să vedem care este situația uh, filialelor, filialelor și uh, nu a, a întreprinderilor în general. Trebuie să aplicăm și o regulă de minimis Trebuie să stabilim dacă e vorba de 1% sau de 10% pentru uh, întregul grup de întreprinderi. Apoi se poate aplica la diferite tipuri de întreprinderi. De exemplu, să vedem Siemens, care sigur că nu dorește să activeze în domeniul extractiv și nici nu dorește să facă obiectul standardelor contabile aici. Nu ar avea sens. Mulțumesc. Doamna McCarthy. Um, well, I agree with Mrs. Tyne, actually, that I... Sunt de fapt de acord cu doamna Tyne. Trebuie să analizăm în detaliu, în timp, aceste compromisuri, pentru că sunt uh, complexe. Și aș vrea să-i mulțumesc raportorului care a preluat uh, toate schimbările. Sunt foarte multe lucruri bune aici care convin grupului meu în ceea ce privește Uh, definițiile, am preluat amendamentele uh, doamnei Castex, ale domnului Hidalgo. Sunt foarte multe lucruri interesante, dar uh, pentru că nu avem mult timp, nu am să mă concentrez pe aspectele pozitive, ci pe aspectele unde mai avem probleme și unde mai e de lucru. Sigur că e vorba de raportarea de la țară la țară și diferențele existente aici. De exemplu, am spus că dorim ca uh, situațiile financiare anuale să fie actualizate și să nu dureze mai mult de 9 ani din anul financiar. Și ați propus o propunere, o perioadă rezonabilă, care pare rezonabilă, dar rezonabilitatea aceasta este subiectivă. Ce e rezonabil pentru unii nu este și pentru alții. Deci mai avem de lucru, însă în orice caz e un pas în direcția cea bună și de aceea am dorit ca împreună cu dumneavoastră să încercăm să ameliorăm unele din aceste chestiuni. Avem probleme legate de raportarea de la țară la țară. E vorba de o dificultate fundamentală. Pentru mine nu e vorba de un compromis. Și anume, ați spus că dacă o firmă participă la o cerință de raportare echivalentă, de exemplu EITI, să fie scutită. Păi eu dacă aș fi o firmă, aș intra în acest plan facultativ și atunci aș fi scutită de la aplicarea legislației. Și eu cred că nu trebuie să scriem acest lucru pe hârtie, pentru că uh, multe întreprinderi vor fi tentate să intre în uh, sisteme facultative. Acestea nu funcționează întotdeauna. Unele poate că funcționează, dar în orice caz nu sunt echivalente. Eu am studiat rapoartele ETI și sunt, uh, nici nu sunt făcute măcar în mod regulat. E greu să le găsești în mod regulat de-a lungul anilor, deci nici nu se pot compara datele. Suntem îngrijorați de faptul că uh, uh complicăm lucrurile în această legislație, pentru că spunem că puteți face ceva facultativ, dar dacă puteți face atunci ceva facultativ, ce rost mai are legislația obligatorie? Dacă puteți fi scutiți oricum. Mi se pare aici o mare lacună, o capcană și trebuie să o evităm. Nu putem accepta acest lucru printre compromisuri. Apoi, în ceea ce privește raportarea pentru statele care uh, interzic anumite lucruri prin legislație, e vorba de clauza de caducitate, cred că e greu de aplicat acest lucru pentru că spuneți că dacă nu a, nu se publică legea în jurnalul oficial uh, nu este corect. Eu am o problemă aici. Aș vrea să știu de la Comisie care sunt statele care au deja legi în acest sens. Haideți să ni se dea o listă în anexă a legilor existente acum, actualmente. Nu acum când lucrăm noi la acest dosar, nu să le lăsăm pe mai târziu și să zicem că vom introduce anexa. Pentru că ce vor face va fi să apeleze la firme bune de lobby. dacă se spune că guvernele din state terțe sunt corupte, atunci să spunem, haideți să introducem o lege care să oprească acest lucru. Și mă bucur, domnule președinte, că avem timp și ce mă bucur este că uh, ECC a cerut uh, companiilor care uh, doresc scutiri să dea exemple de astfel de scutiri existente, de derogări. Și mie mi se pare foarte bine ca întreprinderile să trebuiască să respecte aceste criterii, pentru că avem o anexă la ora actuală, dar trebuie să fim ceva mai duri în acest domeniu și eu cred că e foarte bine că avem timp la dispoziție, pentru că săptămâna viitoare o să mă ocup de foarte multe lucruri legate de abuzul de piață. Am să mă întâlnesc cu ICC și uh, o să vedem ce reguli au ei o să evităm situația în care un uh, ONG i-a acuzat că uh, trag de timp. Trebuie să uh, nu putem fi acuzați că tragem de timp. Trebuie să ne asigurăm că avem opinii puternice în acest domeniu și eu cred că e important să nu ne pripim. În legătură cu pragurile cred că putem negocia, avem marjă de manevră. Însă, din perspectiva grupului meu, pot să vă spun că dorim să avem definiții clare ale proiectelor. Și definițiile sunt slabe actualmente. Știu că doriți să mergem mai departe, ne putem să, putem să ne ameliorăm aici, dar eu ce vă spun este haideți să mai stăm, să ne uităm la compromisuri, să vedem cum le putem ameliora am ascultat intervențiile și cred că îmi dau seama cam care e părerea majoritară în comisie. Și cred că cam la fel va, vor sta lucrurile și la plenară, deci cred că dacă nu venim cu un text mai puternic, vom fi acuzați că am făcut compromisuri în uh, cazuri unde ar fi putut fi găsită o majoritate pe o uh, opinie mai puternică, mai dură. Deci aștept cu nerăbdare colaborarea pentru că facem progrese și mă bucur. Herr Kollege Elfner. Domnul Hefnack. Eh, wir machen jetzt, äh, Mulțumesc, domnule președinte. Deocamdată discutăm despre uh, două chestiuni uh, legate între ele, transparență și standarde contabile. Eu aș dori în primul rând să vorbesc despre directiva transparenței și apoi nici să fac niște comentarii de bază și apoi voi da cuvântul doamnei Lichtenberger care va vorbi despre directiva privind contabilitatea. Cred că, în general, este o șansă imensă de care am putea profita la ora actuală. Și este și o mare obligație, de fapt, să ne ocupăm de transparență pentru toate părțile implicate. toți cei care au nevoie de transparență, deci guverne, ONG-uri. Este o reală șansă să facem aici ceva împotriva evaziunii fiscale, pe care foarte multe firme încearcă să o practice. Avem abordări diferite ale firmelor și foarte des acestea Uh, plătesc impozite mai mici sau nu mai plătesc impozite deloc. Așadar, dacă analizăm directiva transparenței și sfera sa de aplicare, uh, de la bun început, din discuțiile de până acum, vă pot spune că pentru noi ce era important a fost inclus în amendamentele de compromis ale raportorilor și vreau să le mulțumesc acestora pentru că au uh, reușit să uh, realizeze o muncă foarte pozitivă în care s-a ținut cont de toate punctele de vedere exprimate în discuții. Și toate opiniile exprimate au fost uh, introduse în text. Cu toate acestea, avem două rapoarte diferite care au anumite inconsecvențe între ele și în comisia noastră cred că trebuie să studiem uh, legislațiile aplicabile aici în practică. Eu sper că vom putea să ajungem la definiții comune cu privire la principalele subiecte și să ajungem la o simetrie, la o coordonare între punctele principale. Sper să uh, constatăm acest lucru și în discuțiile viitoare, după cum ați sugerat. Cred că subiectul e foarte important, pentru că altfel uh, vom uh, crea mai multă confuzie decât claritate. Avem amendamente de compromis aici și cred că putem să cădem de acord în mare uh, pe tema directivei transparenței. Nu mai am alte comentarii majore, mulțumesc. Ja, dann kann ich... Doamna Lichtenberger. Bun, eu pot continua atunci cu artileria grea. Aș dori să încep cu ce spunea colegul meu. Și anume, ne putem gândi la faptul că există acest context în care va fi necesar în anumite domenii să ne asigurăm că avem definiții și abordări compatibile, ca să nu creăm nesiguranță juridică. Aceasta este principala miză. În ceea ce privește avizul de la Econ, la capitolul 9 Aș dori să mă refer la anumite detalii în legătură cu care cred eu că ar trebui să mai discutăm. De exemplu, definiția proiectelor. Dacă analizăm uh, situația din întreprinderi, cred că deschidem sfera de aplicare prea mult pentru tot felul de șmecherii. Cred că aici trebuie să ajungem la un acord, dar trebuie să fie clar ce înseamnă un proiect. Dacă analizăm doar definiția corporativă, pot apărea probleme. Sigur că pot exista excepții, putem, putem avea abordări pozitive, însă eu cred că este oricum o problemă dacă ne uităm la uh, domeniul de aplicare. Sigur că avem uh, opinii diferite aici. Dacă ar trebui să fie doar uh, minerit și industria forestieră sau dacă ar trebui să mergem mai departe. Eu cred că situația ideală ar fi cea în care am include absolut tot. Fie că este uh, în prag sau nu, fiindcă sunt foarte multe întreprinderi mixte și unele sectoare sunt strict reglementate, iar altele nu. De fapt, asta și este problema. Apoi, un alt punct uh, ar începe chiar de la industria extractivă și forestieră. Apoi să vedem cum uh, stăm. Cam aceasta ar fi opțiunea mea în legătură cu acest compromis. Dacă am avea această clauză, ar fi mai bine decât să ne limităm doar la aceste două sectoare. Prioritatea mea ar fi să mergem mai departe și să avem un domeniu de aplicare mai larg. Cred că situația este la fel și în cazul plăților. Trebuie să avem mai multe informații Informațiile suplimentare sunt foarte interesante, de exemplu, pentru mine, cum ar fi profitul înainte de impozitare, pentru că cred că astfel se pot face comparații mult mai bine și se sporește transparența. Ceea ce privește pragul, eu întotdeauna spun că 100 de mii ar fi bine pentru ambele cazuri. Cred că ar fi destul de pertinent și sunt de acord cu colegii în privința raportului. Dacă unele persoane aderă la un sistem facultativ și astfel obțin scutiri, sigur că uh, vor ieși uh, foarte bine, imaculați. Despre asta trebuie să vorbim și în ceea ce privește responsabilitatea corporativă primim rapoarte de la tot felul de întreprinderi și uneori nu mă mir deloc pentru că Până la urmă, rapoartele acestea sunt mai mult literatură decât uh, lucrări de referință dacă vorbim de drepturile de proprietate intelectuală și așa mai departe, atunci putem varia, dar nu putem face acest lucru și în legătură cu raportarea. Trebuie să avem grijă să nu deschidem uh, cutia Pandore, Pandorei și să ne trezim că uh, numai cei mai nevinovați rămân la sistemul obligatoriu. Cred că sistemul facultativ de raportare nu este de dorit pentru că riscăm să fie utilizat ca portiță de scăpare de sistemul obligatoriu. Investitorii consideră că acest sistem de raportare facultativ este pur și simplu o soluție mai simplă. Trebuie să ne dăm seama ce e corect și ce nu. Trebuie să analizăm toate aceste lucruri. Nu avem prea mult timp la dispoziție, însă uh, totul e foarte interesant, se fac progrese și cred că vom continua foarte bine. Mulțumesc! Uh, din partea Comisiei, doriți să luați cuvântul? Uh, chairman, a few comments for me. I know it's rather <laughs> late already. Uh... Mulțumesc, știu că e deja târziu. Mai fac câteva observații cu privire la directiva transparenței. Suntem foarte mulțumiți de textul de compromis. Este un raport foarte pozitiv, dar mai sunt câteva lucruri de discutat, dar cred că le putem discuta mai târziu la trialog. În legătură cu XBRL, eu sunt noi suntem foarte deschiși către el, credem că e de viitor, suntem gata să mergem înainte, cu tot cu ESMA, poate, Credem că nu Comisia, ci ESMA trebuie să facă evaluarea și, uh, în general, în legătură cu transparența, cred că prin acest raport ați făcut mari progrese. Nu vreau să intru în discuția cu privire la raportarea de la țară la țară. În ceea ce privește directivele contabile, în ceea ce privește raportul dumneavoastră, Domnule președinte și domnule raportor, ați ameliorat multe din propunerile noastre. Ar mai fi câteva chestiuni de discutat, mai ales în legătură cu amendamentul de la articolul 7 și anume o bază alternativă de mm, mm, măsurare a valorii corecte. Nu știu de ce doriți să mm, aduceți această modificare, dar vreau să vă uh, Uh, spun că la amendamentele anterioare uh, Parlamentul și Consiliul au introdus dispoziții pentru a avea o flexibilitate mai mare pentru state ca să utilizeze sau nu valoarea corectă în conturile lor. Trebuie să utilizăm, uh, da, dacă introduceți acest amendament, eliminăm flexibilitatea din text. În ceea ce privește raportarea de la țară la țară, am să mă exprim altfel aici simplificarea practicii contabile și directiva transparență. Trebuie să transmitem un mesaj important industriei și foarte multe state vor susține simplificarea, însă raportarea de la țară la țară blochează cumva aceste două propuneri. Știm că Parlamentul și toate părțile implicate fac progrese Uh, și încearcă să se uh, contreze. Sunt anumite chestiuni creative pe care noi dorim să le favorizăm și vă vom ajuta fie aici în comisie, fie bilateral să găsiți definiții mai bune. Însă cred că două lucruri trebuie să fie clare. În primul rând, sfera de aplicare a raportării de la țară la țară propusă de comisie se refera la industria extractivă și la industria forestieră. Credem că este corect, pentru că astfel se creează condiții egale cu Statele Unite. Trebuie să se aplice aceleași principii tuturor firmelor, cel puțin celor mai mari. Credem că un obiectiv diferit va fi aici rezolvat. Este unul important. Nu putem să fim împotriva lui, însă credem că instrumentul acesta de raportare financiară nu este instrumentul adecvat pentru a combate uh, evitarea uh, plătirii impozitelor. Trebuie să vedem, vom avea o comunicare uh, la sfârșitul anului ca să vedem cum se poate evita uh, evaziunea fiscală și mai ales cum se pot combate paradisurile fiscale. Însă, în orice caz, uh, raportarea de la țară la țară va fi foarte utilă. Întrebarea este dacă acest obiectiv este respectat, este atins. Vom act. am Uh, considerăm însă că va fi destul de scump pentru industrii, nu va fi eficient și va fi în detrimentul competitivității noastre. Deci, uh, aceste chestiuni trebuie să fie analizate foarte atent. Ceea ce privește materialitatea și discutarea proiectelor, domnule președinte, propunerea dumneavoastră utilizează și folosește în mod pozitiv ceea ce ă, gândisem și noi. Noi dorim ca statele să utilizeze ce există, dar credem că definițiile ar putea fi mai bune, mai precise. Deci, ă, cam aceasta este ideea. De asemenea, auditarea acestor rapoarte trebuie să fie foarte precaută să nu creăm suprapuneri. Credem că trebuie să fie verificate dar dacă rapoartele sunt bazate sau derivate din alte conturi, ă, poate că va fi necesar un audit ă, dual. Va trebui să fim creativi ca să ă, reducem povara pentru întreprinderi. Dar sunt de acord de o verificare oarecare este nevoie. Mă uit rapid prin ce am notat, ați spus foarte multe lucruri interesante. În legătură cu evaluarea existenței legislației penale, doamna McCarthy voia o listă de țări. Sunt câteva exemple. Suntem uh, deschiși în uh, analiza de impact, dar industria are totuși temeri, mai ales legate de China. Clauza de caducitate este deja o soluție creativă. Trebuie să vedem cum să uh, păstrăm această portiță cât mai închisă, pentru că nu dorim să apară ca ciupercile soluții de ocolire. Am discutat cu comisarul, vom rămâne ambițioși, dorim să avem succes, dar uh, suntem presați de timp, deci haideți să utilizăm cele câteva săptămâni pe care le mai avem ca să promovăm aceste texte. Mulțumesc! Mulțumesc! Mă uit la ceas, cred că nu mai este nimic de spus. Vom avea reuniunea raportorilor din umbră în septembrie. Vom discuta atunci din nou și vom încerca uh, să ne aranjăm pentru începutul săptămânii de la Strasburg, marți sau, uh, luni sau marți. Putem să pregătim uh, cu asistenții aspectele tehnice în săptămâna dinainte, da? Bun, deci putem să încheiem aceste puncte și mai este un punct Punctul 36, programul dreptul și Cetățenie. Nu trebuie decât să stabilim un termen de depunere a amendamentelor, 18 iulie. Bun, am încheiat atunci. La punctul 38, la diverse mai este ceva? Nu. Următoarea reuniune 17 septembrie și 18 septembrie aici la Bruxelles și vă urez vacanță plăcută. Mulțumesc!